Um, Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază la acest atelier dedicat francizei, uh, organizat de Comisia IMCO. E o mare plăcere pentru mine să conlucrez cu Denis, care a fost una dintre vocile cele mai puternice în favoarea IMM-urilor și asta de ani de zile. Are o experiență uriașă în comisia sa. Denis este unul dintre apărătorii uh, multor cauze pe care alții le consideră pierdute din start. Și <clears throat> în Uh, permanență a tot reamintit grupul, altor grupuri mai mari din Parlament că pentru franciză ar trebui să acordăm o atenție mai mare. Am citit acest document amplu azi noapte. E vorba despre un studiu foarte amplu despre franciză pe întreg teritoriul european nici măcar la pagina 130 nu am ajuns, vă recunosc, dar este clar că <clears throat> există unele modele în statele membre care sunt mult mai bune decât modelele din alte state membre. Și, evident, aceste bune practici ar putea fi reproduse. E vorba despre întregul sector al comerțului cu amănuntul. E vorba despre planul de acțiune pentru comerțul cu amănuntul um, lansat de predecesorul meu, prin care s-au creat noi modalități de promovare a unor um, practici comerciale uh, pentru cei implicați în uh, întregul lanț comercial. Cu siguranță vom afla mai multe în această după-amiază uh, despre cum se potrivește franciza și francizarea în tot acest peisaj și mai ales vom afla mai multe despre acele uh, cazuri fericite din statele membre în care uh, micile întreprinderi au de câștigat. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru participare, îi mulțumesc lui Denis pentru că a asigurat organizarea acestui eveniment și pentru că de ani de zile luptă pentru o mai bună uh, piață europeană și pentru a asigura un uh, loc mai bun pentru micile întreprinderi europene. Și eu îți mulțumesc, Vicky, pentru toate aceste cuvinte frumoase. Într-adevăr, în privința IMM-urilor, și o mai, a unei mai bune legislații avem foarte multe lucruri în comun, noi doi. Dorim scăderea birocrației și o viață mai bună pentru IMM-uri în general. Vă voi da câteva exemple practice despre domenii în care nu este nevoie de o reglementare suplimentară, ci de găsirea unor soluții practice. Permiteți-mi să urez și eu bun venit tuturor celor care au ajuns aici în această după-amiază. Vă mulțumesc, într-adevăr ne apropiem cu pași mari de vacanța de vară, aceasta este ultima ședință. Și, uh, într-adevăr, și în comisii se strânge destul de greu lumea, chiar și la voturi. Astăzi vom discuta despre cadrul de reglementare actual din Uniunea Europeană în ceea ce privește francizele. Vom uh, afla despre mai multe exemple concrete de la oameni care au avut propria lor experiență cu franciza și la bază, punctul de plecare, studiul uh, Departamentului de Politici A în privința francizării. Este vorba despre un studiu amplu care merită întru totul să fie citit cu atenție. Totul provine din raportul pe care l-am uh, scris ca răspuns la planul de acțiune al Comisiei, iar în contextul raportului respectiv s-a discutat și chestiunea francizării și aș vrea să fie clar din capul locului că noi, Parlamentul European, sprijinim metoda francizării, pentru că este o modalitate de uh, conlucrare foarte bună și care duce la o îmbogățire a pieței unice europene și acest lucru transpare clar din rezoluție. rămâne de văzut ce se, care sunt problemele existente, ce poate fi îmbunătățit în domeniul contractelor de franciză și, de asemenea, modul în care legislația Uniunii Europene are de-a face cu acest domeniu clar al francizei. Întâi de toate vom avea o prezentare a studiului în sine și apoi o prezentare a proiectului olandez Uh, din partea unei reprezentante a Ministerului uh, Afacerilor Economice din țările de jos, după care vom intra într-o discuție cu experții în domeniul um, cadrului uh, legislativ și a ceea ce se poate face la nivel european. Uh, țin să vă spun că discuțiile sunt transmise pe internet. De asemenea, țin să vă spun că există copii pe hârtie care vă sunt la dispoziție. Um, de asemenea, atât prezentările cât și uh, CV-urile experților sunt uh, publicate pe site-ul uh, Comisiei IMCO și, de asemenea, peste câteva săptămâni um, pe website-ul website Parlamentului va fi și un sumar al discuțiilor de astăzi. Um, îi voi da în scurt timp cuvântul uh, doamnei doctor Aneta Vieviorska de la Universitatea Osnabrück. Uh, o parte dintre studii le-ați făcut la Universitatea din Utrecht. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, știți, uh, uh, Vieviorovska nu este decât jumătate din numele meu, dar mai bine nu vă bat la cap și cu cea de-a doua parte a acestuia. Universitatea uh, din... Deci am făcut un studiu la Universitatea din Osnabrück pe franciză, într-adevăr, însă înainte de a vă prezenta roadele activității noastre și modul în care ne-am condus această activitate, permiteți-mi să vă rog să îl scuzați pe colegul care ar fi trebuit să mă însoțească astăzi, a cărei soție a avut un accident în această dimineață. Din fericire, soția s-a scăpat teafără, dar acest accident l-a împiedicat să ni se alăture astăzi. Parlamentul și-a formulat uh, mai multe întrebări adresate nouă, care practic au fost baza studiului nostru de cercetare. Care au fost aceste întrebări? Ei bine, în primul rând, care este efectul legislației existente în ceea ce privește buna sau proasta funcționare a francizei. Apoi, regulamentul 330 din 2010 are nevoie de modificări sau de o mai bună punere în aplicare? A treia întrebare, s-ar putea găsi soluții europene în, prin inițiative de autoreglementare? În al patrulea rând, Uh, care sunt sistemele actuale la nivel european, cooperarea transfrontalieră, schimbul de bune practici și, în fine, dacă acțiuni suplimentare, precum introducerea unui nou instrument european, ar fi de dorit. Deci acestea sunt cele cinci întrebări de la care ne-am pornit noi studiul. În ceea ce privește peisajul juridic al cercetării noastre, acesta are doi mari uh, piloni. La nivel european e vorba despre regulamentul 330 din 2010, iar uh, Parlamentul a cerut Iar uh, Parlamentul a cerut cu precădere în ceea ce privește scutirile pe categorii să uh, figureze în raportul nostru și modul în care uh, Uh, acest regulament uh, afectează această, tot acest domeniu. Cel de-al doilea pilon este reprezentat de legislația, legislațiile naționale. E vorba despre legislația în domeniul uh, concurenței și dreptul privat. Tot ceea ce vizează domeniul francizelor. Legislațiile naționale de fapt, statele membre pot uh, introduce anumite reguli în domeniul dreptului privat. Dreptul concurenței uh, are un impact asupra dreptului privat, dar uh, asta nu pune o problemă foarte mare la nivel european. Am cercetat uh, nouă uh, sisteme juridice europene, Belgia, Estonia, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Polonia, România și Spania. Iar acest lucru s-a făcut pe baza unor chestionare pe care le-am pus noi la punct, iar persoanele pe care le-ați văzut mai devreme au dat răspuns la um, chestionarul respectiv, care avea întrebări în privința jurisprudenței, doctrinei, dreptului concurenței, dreptului privat și așa mai departe. Care au fost premisele inițiale și care era realitatea pieței? Știu că vorbesc ca un uh, academician, într-adevăr, dar când ne-am dat seama că um, din punct de vedere al metodologiei, care, mă rog, oricum este un uh, subiect uh, spinos, ne-am dat seama că uh, premizele nu erau cele la care ne așteptam noi. Și că trebuie să ne um, reevaluăm metodele de lucru. Ne-am dat seama că sursele de informare în privința francizelor sunt greu de dibuit. Evident, numărul publicațiilor este mare, dar acestea vizează mai ales uh, întrebări precum ce este franciza și care sunt avantajele și dezavantajele francezei, dar în, francizei însă în toate aceste publicații nu se mm, scot în evidență problemele de pe piața mm, propriu-zisă, cum ar fi uh, lipsa transparenței. franciza, contractul de franciză este un contract între două întreprinderi care este uh, uh, încheiat în acest mediu pașnic, să spun așa, și cu greu vei putea găsi vreo sursă de informare în ceea ce privește conținutul propriu-zis al contractelor de franciză încheiate pe piața europeană. Așadar, am uh, lansat discuțiile cu reprezentanți ai tuturor părților pentru a vedea care sunt practicile, de fapt, la nivel european. Adevărul este că acestea diferă mult de la o țară la alta, dar există jurisprudență în domeniul um, francizei care poate fi consultată. Însă, cifrele nu sunt strălucite. Deci este foarte greu să tragi niște concluzii doar pe baza acestora, deci doar pe baza hotărârilor pronunțate de tribunalele și curțile naționale. Pe parcursul studiului nostru, am avut multe discuții cu reprezentanți ai uh, francizaților și uh, francizorilor, 20 sau chiar 30 de discuții organizate cu aceștia. Deci, în loc să facem cum se face de obicei pentru astfel de studii de cercetare și anume să uh, evaluezi sursele de informație, cum ar fi documente oficiale și așa mai departe, ei bine, noi mai degrabă ne-am orientat către uh, contactarea și discuțiile directe cu reprezentanții ai mediului de afaceri. Deci, din punct de vedere metodologic, aș putea spune că acest raport e destul de special. Ei, bine, care au fost rezultatele? În ceea ce privește franciza, Vorbim despre un contract specific, dacă e să îl comparăm cu alte tipuri de contracte între întreprinderi. mai ales în ceea ce privește contractele de distribuire. De ce? Ei bine, pentru că există două straturi, două niveluri la care au uh, loc uh, legăturile între parteneri care pot pune probleme. În primul rând, uh, francizorii sunt mai solizi din punct de vedere structural decât francizații, decât beneficiarii. Asta este situația obișnuită, situația standard se poate întâmpla, pe de altă parte, și ca francizații să fie mai solizi decât francizorii, dar uh, de regulă situația stă exact pe dos, pentru că francizorii dispun de mai multe informații de un, și de un acces mai facil la informație. Dar acest dezechilibru uh, vine și cu o Uh, vulnerabilitate reciprocă a părților, să spun așa. Ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte, francizorul renunță la mm, secretele sale comerciale, care în mod normal sunt sfinte, nu le discuți cu alte părți. Dar Uh, francizorul face acest lucru pentru a asigura mm, succesul francizei. Pe de altă parte, beneficiarul, francizatul, renunță la o parte din independența sa. Și asta este o, un comportament tipic pentru un om de afaceri care ar trebui să aibă libertatea de a face ce consideră că este mai bine pentru propria sa afacere. Și asta este, de fapt, specificitatea francizei. Ce s-a întâmplat la nivel european în domeniul legislației? Ei bine, uh, s-a evoluat către a trata franciza drept oricare alt contract de distribuire. În cauza Pronupia, ca și în alte cauze, francizarea a fost uh, tratată tocmai având în vedere aceste relații speciale între părți pe care tocmai le-am descris. Dar timpul a trecut, au apărut alte regulamente de exceptare. Iar dreptul concurenței uh, are, afectează dreptul privat. Întrebarea este cum, cât de mult și care sunt consecințele acestui impact. Însă dreptul european nu ia în seamă acest impact. Avem regulamentul de exceptare pe categorii, care are un înțeles foarte clar în ceea ce privește situația la nivel național, dar statele membre au început să reacționeze la aceste soluții. Dreptul concurenței înseamnă, în principiu, a permite o mai bună dezvoltare a pieței. Și, uh, practic, uh, uh, dă întâietate francizorului, ceea ce este normal, pentru că până la urmă el dezvoltă întregul lanț. Doar că în, Polan, cu excepția Poloniei, statele membre au început să acționeze în ceea ce privește piața francizelor și au încercat fie să introducă uh, uh, instrumente juridice neobligatorii sau o întreagă jurisprudență pentru a-i sprijini mai degrabă pe francizați. Ne-am dat seama că a existat un fel de reacție în lanț. Dreptul concurenței la nivel european încearcă să um, permită o mai bună dezvoltare a pieței, însă reacția paradoxală este că la nivel național există un sprijin clar către partea mai slabă, iar acest sprijin înseamnă soluții legislative care pun obstacole în calea dezvoltării pieței. Ă, piețele sunt foarte diferite, unele sunt foarte diferite între ele. În ă, statele membre ă, vechi această Uh, francizarea se face de mult mai mult timp decât în uh, noile state membre ale UE, dar și conținutul contractelor diferă. Din discuțiile pe care le-am avut cu mediul de afaceri și cu toate părțile implicate, ne-am dat seama că există cel puțin două tipuri de relații de franciză pe piață. Iar aceste relații iar diferența dintre acestea nu este întotdeauna luată în considerare. Apoi, încă o dată, francizorii sunt mai bine reprezentați decât beneficiarii, lucru care se poate înțelege, pentru că francizorii au un uh, acces mult mai facil la fel și fel de resurse uh, față de francizați. În fine, argumentele uh, în ceea ce privește uh, sprijinul pentru alegerile în favoarea dreptului concurenței mm, nu sunt foarte solide, nu sunt foarte convingătoare. Uh, restrângerile verticale care apar în regulament fixează standardele pentru Uh, dreptul privat. Deci, practic, așa se ajunge la norme, dar fără ca ele să fie verificate la nivel național. Noi recomandăm ca că uh, trebuie să se uh, consolideze autoorganizarea beneficiarilor. Deci autoorganizarea părților și autoreglementarea trebuie să asigure o reprezentare echitabilă a părților. În al doilea rând, trebuie verificată realitatea de pe piață. Uh, cercetarea metodologică nu ne-a permis însă să facem acest lucru, drept pentru care uh, sugerăm uh, contactarea punctelor de contact anonime, pentru că astfel s-ar putea verifica în ce măsură Uh, premisele concurențiale au fost corecte și care este impactul asupra relațiilor de drept uh, privat. În fine, ultima uh, concluzie este că ar fi nevoie de acțiuni suplimentare și cu aceasta deja mi-am depășit mult timpul alocat. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, Aneta. And also Mulțumim foarte mult. Trebuie să spunem că uh, am auzit multe studii prezentate în Parlamentul European, dar uh, raportul dumneavoastră chiar a fost uh, unul deosebit, pentru că am văzut că sunteți extrem de implicată și, de asemenea, că vă bazați în mare parte pe uh, interacțiunile pe care le-ați avut cu părțile interesate până acum și asta a fost și una dintre recomandările dumneavoastră, anume că avem nevoie de mai multe informații din partea lor pentru a avea o imagine completă. Nu o să discutăm acum uh, acest raport, vom reveni uh, în uh, partea de după când vom avea discuții libere. Deci reținem care este contextul actual, reglementările în vigoare și opțiunile de politică pentru viitor. Să știți că eu oricum o să îmi dedic parte din uh, timpul pe care l-am în această vacanță de vară ca să pregătesc uh, proiectul de raport pe care îl vom uh, vota apoi în Parlament. Avem discuții și la Comisia Econ, care este responsabilă și competentă pentru politica concurenței. Va trebui să vedem cum abordăm lucrurile, pentru că este și o parte substanțială ce ține de concurență. În orice caz, va exista un raport din proprie inițiativă și probabil că raportul dumneavoastră va duce la eforturi suplimentare. În fine, trecem mai departe. Mă bucur foarte mult că avem pe aici, aici pe cineva din partea Ministerului pentru Afaceri Economice din Olanda. Mă bucur pentru că Ministerul Olandez de Resort și-a uh, declarat interesul și a fost un mare susținător al codului de franciză olandez, francez și sper că dumneavoastră să ne spuneți mai mult, estimate doamnă. Mulțumesc, domnule De Jong. Așa este. În uh, Olanda am uh, observat că avem probleme în acest sector al francizei în urmă cu 2 ani și uh, atunci uh, s-a început uh, discuția în Ministerul de Afaceri Economice, plus că am avut o acțiune în instanță care a, fost intens mediatizată. Am și am studiat așadar practicile de pe piață, am constatat că există practici neloiale și că, da, trebuie să facem ceva în domeniul acesta. În 2015 uh, am uh, alocat câteva luni în care am uh, avut întrevederi cu reprezentanți ai francizorilor, francizaților și cu juriști care le oferă servicii de consultanță ca să înțelegem unde este originea, cauza problemei. Și diagnosticul a fost unul dublu. În primul rând ne-am dat seama că există și activități de fraudă sub această acoperire de franciză, există oameni care pur și simplu profită de pe urma francizei, oameni care, um, din păcate, nu sunt antreprenori propuziști, ci oameni care pur și simplu și-au um, pierdut locul de muncă și au luat plăți compensatorii și gata, au zis că vor să facă o franciză. Nu, asta e caz de fraudă. În al doilea rând, a doua parte a diagnosticului, am uh, văzut că și acolo unde vorbim despre francize reale, apar tot felul de fricțiuni, de tensiuni între cele două tabere. Adesea, problema ține de comerțul electronic și am găsit uh, că în multe cazuri raportul de putere între francizori și francizați este extrem de dezechilibrat. Și, ca și în cazurile de fraudă, am constatat că uneori francizații au niște așteptări extrem de diferite atunci când ei semnează un contract față de ceea ce îi așteaptă de fapt în realitate. O altă temere a fost că există foarte multă neîncredere pe piață între cele două tabere, dar chiar și în cadrul, în interiorul taberelor și inclusiv în interiorul uh, celor care oferă aceste servicii de consultanță juridică. Pur și simplu nu există o bună comunicare în sector. Din cauza că trebuie să existe mai multe comunicare și colaborare, am organizat o masă rotundă și am fost uh, foarte atenți la modul în care am uh, pus pe tapet problemele și la ordinea pe care am alocat-o ca prioritate problemelor. La prima masă rotundă am spus, uh, în primul rând, că toată lumea din sector dorește schimbarea regimului. Cu asta sunt toți de acord. Pentru că dacă nu îmbunătățim lucrurile, ajungem să ne lăsăm la mâna procurorului. Și acest lucru trebuie rezolvat dacă vrem să avem uh, franciză realmente. Apoi, la ministerul nostru am invitat uh, foarte mulți reprezentanți din partea tuturor părților interesate cu care am avut uh, discuții extrem de fructuoase. Am început de la întrebări precum unde ar trebui să se situeze acest sector în 2020 și cum ajungem acolo. Concluzia unanimă a fost că, da, e nevoie să facem ceva, autoreglementare, eventual să venim cu un cod național și sectorul ar trebui să fie cel care scrie codul. A doua concluzie a fost că este o este nevoie de o soluționare alternativă a litigiilor, pentru că e clar că hotărârile instanței nu sunt eficiente și nu rezolvă problema. Așadar, concluziile noastre au fost că trebuie să alocăm uh, un buget și să avem uh, o echipă de oameni care să scrie, să elaboreze acest cod. Organizația olandeză a francizei, asociația a fost, de fapt, prima care ne-a răspuns la apel. Am uh, desemnat uh, membrii care să se ocupe de acest lucru, însă era vorba de membrii voluntari. Să știți că ei nu au fost remunerați și au petrecut foarte mult timp uh, la elaborarea acestui cod motiv pentru care cred că merită multă recunoștință din partea noastră. De asemenea, la minister am înființat un think tank, un laborator, um, prin care am încercat să analizăm și mai bine problema și să explorăm tot felul de idei înainte să le lansăm în spațiul public. Comisia aceasta a dat vreo șapte luni uh, până să finalizeze proiectul codului, care a fost apoi supus uh, consultării publice. Am primit 150 de comentarii, să știți, un număr impresionant la un proiect de lege. Reacțiile au fost împărțite jumate-jumate uh, între francizori și francizați. Francizorii au spus, da, bine, e bun, ne, ne ajută, Doar că francizorii, față de francizați, au spus că au venit, de fapt, cu comentarii mai tehnice, mai, uh, mai relevante. Ne-am aplicat din nou asupra codului, am venit cu o versiune îmbunătățită și am uh, aflat că, între timp, o parte dintre francizori uh, s-au înțeles să respingă acest cod. Au avut o reacție destul de agresivă. În unele privințe am reușit să facem mici uh, reglări, mici ajustări, să îmbunătățim codul și cred că am uh, reușit să obținem un uh, text echilibrat pe ansamblu. Știm că există o teamă cu privire la restricția de a dezvolta o afacere, la alte aspecte, dar cred că frica nu ar trebui să fie factorul care să ne motiveze. Cred că ambele tabele trebuie să coopereze și, de fapt, sunt condamnate să se înțeleagă bine, să colaboreze. Din fericire, mulți uh, francizori și-au pus avocații să verifice contractele de franciză, să vadă dacă ele sunt compatibile uh, și concordante cu codul și rezultatele au fost foarte bune, ceea ce ne dă speranță. Pentru că odată ce francizorii încep să ia acest cod în serios, o să-și dea seama că nu este foarte greu să-l pui în aplicare. Plus, acest cod a fost uh, elaborat uh, cu contribuții din partea francizorilor și francizaților de asemenea. Acest instrument este destul de flexibil și uh, practic oferă niște linii directoare despre cum să-ți organizezi uh, întreprinderea, dar lasă și de mult, destul de multă flexibilitate cu privire la dimensiunea afacerii sau uh, cum, cum vrei practic să îți definești relația de lucru. Avem uh, oricum uh, și uh, îndrumări concrete despre cum pot fi puse aceste linii directoare în aplicare și despre cum nu doar să începi un contract de franciză, ci și cum să îi pui capăt, să-l reziliezi. Principiul este comply or explain, adică dacă nu te poți conforma, trebuie să justifici de ce părțile sunt încurajate să aibă o procedură pentru uh, decizii colective cu privire la formulă și, bineînțeles, transparența este lucrul pe care insistăm cel mai mult. În ce privește soluționarea alternativă a disputelor, a litigilor, am venit cu un uh, proiect și um, a rămas ca sectorul să creeze un fel de platformă pentru soluționarea alternativă a disputelor. Vrem ca această platformă să fie creată împreună de francizori și de francizați, dar trebuie spus că ministrul nostru a spus uh, cu fermitate că dacă nu uh, există suficient progres uh, din partea sectorului în sensul autoreglementării, va interveni și va da o serie de măsuri. Rămâne de văzut. Mulțumim foarte mult! Cred că versiunea engleză a documentului dumneavoastră va fi uh, disponibilă în curând, nu așa? Cred că um, uh, am făcut uh, o alegere bună pentru că având în această ordine prezentarea lui Aneta și prezentarea dumneavoastră, le-am legat foarte bine, așa este. De la um, una la alta, vedem că se conturează o direcție de urmat. E nevoie, într-adevăr, de un cod și asta a fost, cred, una dintre ideile din studiul prezentat. Acum începem primul panel și o să îi rugăm pe vorbitori să vină aici. Domnul Hendrix, doamna Ciopra și domnul Abel, dacă sunt amabili să vină aici în față pentru prezentări.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 a shared intervention, but I'll come to that later. Primul vorbitor, o să avem mai mulți intervenienți, dar primul vorbitor de pe lista mea este domnul Luke Hendricks, pe care îl cunosc foarte bine. Este de la UEAPME, este o organizație patronală umbrelă, bine reprezentată aici la Bruxelles, este Uniunea Europeană a Artizanatului și IMM-urilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Denis. Am să vorbesc engleză. Mai întâi vă mulțumesc pentru invitație. Se pare că franciza este în sfârșit un subiect popular, acum după 30 de ani de tăcere. Iată că unii oameni și-au dat seama că sunt niște probleme de rezolvat aici. Așa că sunt foarte recunoscător, dragă Denis, pentru că ai organizat acest atelier astăzi. S-a spus deja că eu reprezint UEAPME. Este o organizație a artizanatului și IMM-urilor. De ce e important să menționez acest lucru? Pentru că vreau să spun că noi nu suntem cei care doar se plâng și nu, limit, nu reprezentăm un grup limitat de francizați. Nu, noi suntem o organizație patronală în principal, care este reprezentată la nivelul Uniunii Europene reprezentăm IMM-urile nu doar din sectorul retailului, ci din toate sectoarele. Și e important să menționăm acest lucru, să știți acest lucru când uh, vă transmit observațiile mele. Și, apropo, să știți că noi avem 12 milioane de IMM-uri reprezentate în interiorul organizației noastre. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că noi, ca organizație, avem o abordare pozitivă în ce privește franciza. Pentru că mi se pare cu atât mai important în vremurile pe care le trăim că pentru a păstra competitivitatea pentru cei care sunt uh, independenți, care au activități independente sau uh, au un IMM, este important să le oferim posibilitatea de a coopera și să îi încurajăm să coopereze, mai ales în domeniul francizei. Însă există și un dar. Dar pentru că cooperarea comercială bună depinde de eforturile pe care le fac ambele părți. Subliniez ambele părți. Și sigur că la nivel european există diverse formule de cooperare franciza a devenit uh, mai uh, răspândită, mai uzitată în anii 80. Sigur că ea exista și înainte, însă cam din anii 80 uh, a apărut primul cadru juridic european. Asta a fost în 88 la nivel comunitar. Și tendința de pe atunci a fost și rămâne că francizorii sunt cei care impun condiții uh, și prevederi în contract condiții unilaterale și inacceptabile. De fapt, franciza reprezintă un contract între francizor și un uh, IMM sau o persoană independentă. Și, practic, uh, francizatul sau uh, beneficiarul trebuie să aibă și el un spațiu în care să se dezvolte. El sigur preia o idee, dar adesea nu are suficientă libertate. Asta e problema. Contractul nu permite adaptarea punctului de comerț cu amănuntul la contextul local. Și sigur, contractele mai trebuie să respecte independența ambelor părți, pentru că asta e un alt lucru pe care l-am constatat în trecut, multe astfel de contracte erau practic contracte false pentru cei cu venituri cu activități independente. În orice caz, problemele astea, să știți că nu sunt recente, sunt uh, probleme ce există de peste 30 de ani, deci probleme vechi. Din păcate, însă nimeni nu le-a prea dat atenție, nimeni n-a ascultat uh, vocea francizaților, și nici măcar organizația noastră n-a fost ascultată. În foarte multe contracte există obligație de nedezvăluire care merge atât de departe încât francizatul nici măcar nu poate să ceară consultanță eh, nici măcar din partea avocatului său cu privire la contractul pe care îl semnează. Acum, spuneți-mi care dintre dumneavoastră e atât de nebun încât să semneze un contract pe 10-30 de ani fără să-și consulte avocatul? Asta e obligația de nedezvăluire. După care, factorul de teamă, care apare și în raport. Din deci, momentul în care uh, deschizi gura în fața uh, partenerului de afaceri, partenerul poate să spună nu-ți convine, nu mai lucrăm împreună. Tu ești un antreprenor slab, nu-ți respecti contractul, nu faci destule. Așadar, francizorul îl um, culpabilizează pe francizat. Este un scenariu care se întâmplă de ani de zile. Și de asta, francizații sunt um, destul de reticenți să se adreseze cuiva pentru a-și soluționa problemele. În plus, uh, jurisprudența este limitată, iar literatura juridică e părtenitoare. De ce? tocmai din acest factor de frică, pentru că dacă te duci în instanță, uh, trebuie să plătești cheltuielile de judecată, nu este ceva ce poate face oricine. În plus, de multe ori, literatura juridică este redactată de avocații francizorilor și sigur că nu face decât să apere poziția acestora. O altă problemă este faptul că contractele standard sunt dezechilibrate. Poziția unora este avantajată în detrimentul altora. Și apoi, un alt lucru, o concluzie care s-a conturat clar încă din anii 90, toate încercările de a rezolva această problemă, de a aduna în jurul unei mese francizori și francizații, pentru a rezolva problema prin autoreglementare sau prin coduri, deci toate aceste încercări au eșuat. Au eșuat în anii 90, în anii 2000 și vor continua să eșueze. Mai trebuie spus că în unele țări a apărut legislație, de pildă în Belgia există o obligație de informare precontractuală, să încerca astfel rezolvarea faptului că antreprenorii nu erau informați de consecințele contractuale și, sigur, Uh, trebuie menționat că, din păcate, la nivel comunitar, la nivelul Uniunii Europene, nu s-a dat niciun fel de atenție acestei probleme. Deși uh, noi am încercat să facem presiuni la DG Concurență și DG Piața Internă, poate și vina mea că n-am făcut destul lobby. Încă o dată, repet, principalele probleme. Clauza de neconcurență, clauza de nedezvăluire, clauza de neconcurență se datorează faptului că uh, transferul de know-how, transferul secretului comercial este foarte protejat, dar de fapt duce la o limitare foarte mare a acestui drept și nu se mai transferă niciun fel de know-how până la urmă. Plus că pentru asta trebuie plătită o, redevan, o redevanță, redevență care e destul de mare la multe uh, IMM-uri sau la multe persoane cu activitate independentă, nu știu, să zicem o băcănie sau un aprozar mic, uh, acești oameni dețineau deja un know-how în afacerea lor, însă în momentul în care intrau într-o franciză, nu cred că se mai făcea mare transfer de cunoștințe către acei antreprenori care erau deja activi pe piață. Mai apare și problema drepturilor preferențiale. De pildă, în contracte, valoarea unei uh, afaceri, valoarea unei întreprinderi este deja menționată în contract în cazul în care după aceea vrei să o vinzi, lucru care nu echilibrează deloc lucrurile. Pentru că valoarea rămâne una fixă, nu mai poți uh, îmbunătăți. Apoi, Libertatea comercială este extrem de limitată, după cum spuneam, adesea prețurile sunt extrem de ridicate, francizatul trebuie să plătească taxe foarte mari francizorului. Un uh, francizat uh, individual adesea poate să obțină prețuri sau tarife mai bune de la francizor decât dacă e membru într-un grup de, într-o asociere de 30-40 de mici companii. E valabil în Belgia, să știți. Un antreprenor mic poate obține un tratament mai bun. O altă problemă este că se face vânzare încrucișată directă în zilele noastre, deci nu se mai cumpără direct. În plus, pe lângă vânzările pe internet, vânzările online uh, pur și simplu nu sunt uh, luate în seamă, nu se ține cont de aspectele digitale. Acum, regulamentul 330 avea scopul de a spori concurența. După părerea noastră, însă nu-și atinge scopul, din potrivă, este o barieră în calea competiției. Uitați-vă la titlu, pur și simplu clauza de neconcurență. Asta spune tot. Acum, uh, această clauză de neconcurență apare în perioada post-contractuală, însă noi am vrea ca ea să fie limitată doar la durata contractului. Închipuiți-vă, ai o firmă și în timp de un an trebuie să-ți închizi afacerea, nu mai poți activa ca persoană independentă. Asta e concurență? Nu. Asta pentru că francizorii nu vor ca uh, francizatul să meargă la o altă marcă, la un alt brand. Se limitează concurența. Prin urmare, regulamentul 330 are tocmai efectul invers față de cel anvizajat la început. În plus, regulamentul este și prea vag. Văd că nu mai am uh, timp la dispoziție. O să încerc să scurtez. O să trec direct la concluzii, de fapt. Este autoreglementarea o soluție? Nu. Codul european 72 pe 2016 nu dă deloc răspuns la aceste principale probleme cu care se confruntă francizații și chiar și francizorii. În plus, uh, până acum uh, situația a fost extrem de uh, dezechilibrată avantajând francizorii în detrimentul francizaților. Este nevoie să îmbunătățim, să adaptăm uh, imediat acest regulament și uh, sigur s-a vorbit aici despre mai multe opțiuni, un cod nou sau o autoreglementare nu considerăm că va funcționa. O platformă alternativă pentru soluționarea eh, litigilor de asemenea nu ar funcționa pentru că atunci s-ar aplica clauza de nedezvăluire. Nici n-ai dreptul să te plângi să faci o reclamație. Autoevaluare Există instrumente de autoevaluare în organizația noastră. Putem să-i ajutăm pe antreprenorii care sunt la început, care vor să analizeze contractul, însă odată ce au intrat în uh, perioada contractuală, nu mai pot face nimic. Contractul este oricum standard, el nu poate fi negociat. Așadar, concluzia noastră este clară. Regulamentul 330 pe 2020 trebuie adaptat. Sigur că o mai bună punere în aplicare este și ea necesară, dar acest lucru nu e suficient pentru a rezolva problemele imediate ale francizaților. Mai degrabă trebuie modificat adaptat imediat acest regulament 330 pentru a ține seama de situația generală de pe piață și de digitalizare. Poate că ar trebui um, să așteptăm refit, dar poate că am putea chiar să acționăm mai devreme. E nevoie de o mai bună reprezentare, de una mai echilibrată. Noi, uh, organizația noastră, vom continua să apărăm interesele francizaților. Și mă opresc aici, îmi cer scuze că am depășit timpul. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. And uh, after the Mulțumesc foarte mult. După această acest studiu, cred că a venit momentul să ne adresăm francizorilor pentru a vedea care este reacția lor la ce s-a spus până acum? De cât am înțeles, era prevăzută o prezentare la dublu, atât a doamnei Carol Ciopra, care este directorul executiv al Federației Europene pentru Franciză și a colegului Nicola Broca, Aveți cuvântul. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, Îi mulțumim lui Denis de Jong pentru că ne-a oferit ocazia să vă adresăm astăzi perspectiva noastră Am venit astăzi aici împreună cu o delegație alcătuită din nouă persoane, în care se numără francizori, care și-au început activitatea în uh, sectorul francizei drept francizați. Suntem însoțiți de asemenea de experți juridici care oferă asistența atât francizorilor cât și francizoților, francizaților, cât și uh, de experți în sectorul francizei. Încurajăm publicul să ridice întrebări în ceea ce privește relațiile și contractele de franciză. Vă rugăm să le puneți întrebări uh, acestor oameni aflați astăzi aici, care au trecut prin multe din experiențele despre care se discută astăzi aici. Vă vom prezenta punctul nostru de vedere. Nu ne aflăm însă aici într-un rol contradictoriu, francizor versus francizat, ci ne aflăm astăzi aici pentru a interacționa cu aceia care doresc să aprofundeze acest subiect. Elaborarea unui cod de autoreglementare reprezintă un instrument important. Federația Europeană de Francizare are propriul codul de, etic, de etică Există exemplare disponibile aici în sală pe care le puteți lua cu dumneavoastră când părăsiți sala. Salutăm inițiativa luată în Olanda de a redacta un propriu cod de conduită. Cred că este un lucru care trebuie făcut. Prezentarea are 9 diapozitive și va fi prezentată împreună cu colega mea Nicola Brothurst. Nicola este din Marea Britanie, și conduce departamentul de franciză din uh, firma sa de avocatură. Face parte de asemenea din Asociația Britanică pentru franciză. Am auzit multă lume spunând că e interesată de subiectul francizei. Iată de ce primul meu obiectiv este de a preciza cine suntem și ce reprezentăm. EFF reprezintă industria francizei în Europa. Trebuie însă să nuanțez spunând că reprezentăm industria francizei în temelul unor standarde sau unui cod de etică. Nu este pur și simplu o reprezentare oarbă a industriei. Este o parte foarte clar delimitată a industriei. Vorbim pentru franciză, în ansamblu, incluzând aici francizorii și francizații. Asta înseamnă că promovăm franciza drept strategie de afaceri. Nu promovăm franciza în avantajul unei, uneia dintre părți și în dezavantajul celeilalte. Prin franciză, noi afirmăm că acei parteneri uh, pe care îi promovăm uh, întrunesc o serie de calități, o serie de elemente pe care am să le punctez în continuare. Repet, nu suntem purtători de cuvânt pentru o industrie a francezei care nu respectă standardele pe care noi ni le-am fixat. După cum spunea cercetătorul, franciza este o relație între două întreprinderi, între uh, doi antreprenori independenți, unde francizorul vinde un format de afacere unui cumpărător care achiziționează sistemul așa cum a fost el deja definit. Dincolo de aceasta, o franciză trebuie să includă următoarele elemente în absența cărora noi nu considerăm că putem vorbi de o franciză. E vorba de o marcă, IPR, uh, cunoștințe și asistență permanentă. Există mecanisme de protecție care permit francizorului să protejeze marca. Francizorul nu se ocupă, nu interacționează cu un singur francizat, ci cu o rețea de francizați. Iată de ce uh, contractele de franciză sunt adesea standardizate know-how, informații. Un contract nu există dacă nu există ace- această bază de cunoștințe. Știm însă că această bază de cunoștințe uh, este contestată în cazul contractelor de franciză și de multe pe bună dreptate. Poziția noastră e următoare. Francizorul este cel care are obligația ca baza sa de cunoștințe să evolueze de-a lungul uh, contractului. Trebuie să investească în această bază de cunoștințe. Francizorul trebuie să-i oferă un avantaj competitiv mărcii. Atunci când spunem că apărăm cunoștințele, iată la ce ne referim. EFF nu reprezintă doar acea viziune a francizei, ci reprezintă de asemenea autoreglementarea. Credem cu tărie că autoreglementarea este cea mai bună cale pentru a, pentru a demarca relația între francizori și francizați. Codul nostru de etică a fost revizuit, iată de ce, varianta pe care o aveți la dispoziție este cea mai recentă. O ultimă idee referitoare la Federația Francizei. Noi suntem membri ai Asociației Naționale a Francizei. Multe din asociațiile de franciză în cadrul comitetului director se numără și francizați considerăm că cea mai bună platformă pentru a promova franciza, atât în ceea ce privește standardele, cât și funcționarea, este ca francizorii și francizații să lucreze, să colaboreze în cadrul aceleași, uh, în aceleași platforme. Iată de ce salutăm experiența olandeză în ceea ce privește reunirea acestor uh, două elemente și cooperarea lor. Am să dau acum cuvântul colegei mele pentru a vă spune mai multe. Vă mulțumesc, uh, îți mulțumesc, Carol. Cred că putem vedea foarte clar franciza pentru uh, extinderea afacerilor este o strategie de succes, generează foarte mulți bani pentru multe state membre, generează multe locuri de muncă, însă ca orice uh, inițiativă de afaceri ar atrage atât uh, binele cât uh, și uh, anumite elemente destul de Uh, neplăcute. Acest lucru însă nu ar trebui să dăuneze reputației francizei. Franciza ocupă, um, acoperă sectoare extrem de diferite și există multe uh, tipuri de acorduri de franciză. A fost foarte interesat să ascultăm reprezentantul ministrului olandez spunând că se opuneau de fapt impunerii unui model de contract, pentru că pur și simplu un model de contract nu va funcționa pentru sector sectorul francizei. Este un sector mult prea variat. Nu există o soluție unică. Trebuie să se țină cont de caracterul specific al fiecărui stat membru. Francizații sunt uh, oameni de afaceri independenți, nu sunt consumatori. Studiul a arătat acest lucru foarte clar și nu trebuie să li se confere același tip de protecție pe, de care beneficiază consumatorii. Sunt oameni de afaceri independenți, uh, pot uh, interacționa cu consultanța juridică atunci când se constată că există francizori care nu comunică realitatea totală francizaților, acest lucru nu uh, elimină obligația pe care o au francizații de a realiza la rândul lor o verificare. Francizorii sunt de asemenea IMM-uri în linii mari. Există câteva supramărci, însă uh, e mai degrabă vorba de o excepție. Și trebuie luat în calcul acest element când se discută despre necesitatea unei reglementări suplimentare. Francizorii depind de francizați pentru ca afacerea lor să aibă succes. E o relație uh, de interdependență. Dacă uh, abuzezi de francizații tăi, s-ar putea să nu supraviețuiești și chiar s-ar putea să uh, dărâmi câteva afaceri viabile odată cu tine. Există câteva constrângeri. Constrângerile la nivel vertical sunt necesare în, articole, în um, acordurile verticale. Excepțiile pe categorii oferă îndrumări foarte clare a, întreprinderilor acolo unde restricțiile verticale sunt acceptabile. Au introdus praguri referitor la cota de piață și au introdus criterii definite foarte precis pentru a nu exista abuzuri rolul tribunalelor naționale este de a aplica și de a interpreta legislația concurenței pentru a hotărâ legislația după caz și pentru a vedea dacă într-adevăr acele dispoziții care au făcut obiectul unui abuz pot fi aplicate sau nu. Nu se poate face la nivelul uh, legislației privind concurența în Europa, ci trebuie în Uniunea Europeană, ci la nivel național. În acest fel nu se împiedică practicile concurențiale neloiale. Regulile respective, în funcție de felul în care sunt folosite, pot duce la apariția unor practici neloiale. Legislația a fost modificată în 2003, nu am să reproduc aici întregul citat, îl puteți vedea pe diapozitiv, dar se regăsește în documentele ulterioare ale Parlamentului și au constatat că există o uh, deosebire foarte clară între constrângerile pe verticale și practicile comerciale neloiale. trebuie să analizăm foarte clar cum stau lucrurile în ceea ce privește practicile neloiale. Nu uh, putem uh, porni de la acest exemplu pentru a ajunge la o concluzie generală a unei largi răspândiri a practicilor neloiale în sectorul francizei. Toate aceste reticențe au fost deja abordate și sunt gestionate în mod corespunzător. Însă, nu au fost abordate și gestionate în mod corespunzător în ceea ce privește legislația europeană în domeniul concurenței. Modificarea legislației privind uh, franciza nu este soluția problemelor cu care ne confruntăm și nu este instrumentul corespunzător. Există uh, clauze posibile uh, neloiale în studiu, în acest acord și studiile au arătat acest lucru. Există probleme care au fost uh, evidențiate de francizați, probleme care până acum nu au fost luate în calcul. Nu considerăm că studiul în sine o reflectă în mod uh, fidel situația din Europa. Am putut constata că s-a făcut o analiză foarte realistă a piesei uh, francizei din Marea Britanie am să abordez câteva exemple, și anume cauza care împiedică concurența în urma terminării relației. Nu credem, relații comerciale, ce francizor ar fi dispus să renunțe la secretele sale comerciale, indiferent câți bani ar putea primite de la francizați, dacă odată terminată relația comercială nu își poate proteja cota de piață, nu poate vinde această cotă de piață și nu poate, nu are niciun fel pentru, uh, nu are niciun fel de a împiedica ca baza sa de cunoștință să fie folosită de un concurent ulterior. Francizații care nu pot să-și uh, vândă modelul de afaceri uh, după terminarea relației este o practică pe care noi nu o sancționăm, concurența directă pe internet. Uh, recunoaștem că e o problemă. Există francizori care își suminează francizații vând, vânzând pe internet, însă e o practică destul de rară, nu se întâlnește adesea. Majoritatea francizorilor care um, au practici uh, fiabile împărtășesc strategiile lor cu francizații criteriile obligatorii impuse încheierii relației comerciale. Apare adesea atunci când se conferă exclusivitate francizaților. De ce, în calitate de francizor, nu i-ai spune francizatului care a primit un teritoriu exclusiv că uh, n-am așteptat din partea ta să atingi uh, rezultatul X, pentru că nu ai vrea ca marca ta să aibă de suferit de pe urma rezultatelor neperformante. Felul în care însă această idee este pusă în aplicare s-ar putea dovedi um, ca generând o practică neloială. Uh, trebuie să se stabilească obiective realiste înainte de a declanșa terminarea relației contractuale. Studiul privind franciza, după părerea noastră, este unul uh, redus pentru că se bazează pe o metodologie periculoasă, nu este reprezentativ pentru practicile de franciză întâlnite în Europa în ansamblul lor. Majoritatea francizelor sunt destul de mici pentru a se încadra în legislația europeană privind concurența. Este greșit să prezentăm franciza drept o situație uh, de tipul uh, conflict între David și Goliat, unde o, un singur element câștigă tot. Trebuie să evităm să ne concentrăm asupra unui, asupra unui factor de frică. Am să cu, dau cuvântul cu, colegii mele pentru a conchide și a vă prezenta care sunt uh, soluțiile propuse. Acest diapozitiv și comentariile aferente vă stau la dispoziție la intrarea în sală. Am să vă prezint acum concluziile noastre. După cum ați putut observa, suntem deschiși uh, la problemele care au fost ridicate de asociațiile de francizați și francizori. Ne considerăm uh, purtători de cuvânt ai IMM-urilor și reprezentanții acestora. Ne aflăm la dispoziția altor părți pentru a discuta mai în detaliu. Credem că este o bună ocazie pentru a continua pe acest făgaș. La propunerile de soluții care apar în raport, am face următoarea observație. La nivelul Uniunii Europene, soluțiile prezentate în ceea ce privește dreptul concurenței nu suntem de acord că strategia propusă e cea corectă și anume de a ajusta orientările, așa cum apare în regulamentul 330 uh, din 2004, sau că din 2022 ar trebui să se elimine uh, orice regim de constrângeri verticale în legislația concurenței a Uniunii. Credem că acestea sunt necesare, cred că trebuie să fie înțelese în mod corespunzător. Credem că raportul nu ia suficient în considerare literatura de specialitate care explică excepțiile pe categorii. Raportul vine așadar cu propuneri inadecvate la nivelul uh, Uniunii Europene în ceea ce privește instrumentul specific pentru franciză la nivelul UE, dacă se propune, de pildă, o legislație la nivelul european în acest sens, noi uh, ne-am opune cu tărie. Motivele le găsiți uh, în documentul de informare. După cum a spus și Nicola, atunci când apare concurență, în contactele de franciză sau uh, probleme legate de, de natura contractuală, legislația națională este cât se poate de adecvată. Autoritățile naționale în sectorul concurenței au primit competențe în temeiul regulamentului 1 din 2003. Există instrumente și soluții suficiente pe care le pot oferi în cazul unor dispute comerciale. Vă repet, EFF crede cu tărie în autoreglementare și am spera ca codul nostru pe care îl aveți la dispoziție să influențeze codul uh, olandez. În ceea ce privește reprezentarea și reprezentarea insuficientă, așa cum apare în uh, raport, se spune că francizații nu sunt suficient reprezentați. După cum vă spuneam, există colegi care acum sunt francizori, dar care odinioară erau francizați. Ei vă vor spune care sunt de fapt problemele, cât de greu le este francizaților uh, să fie prezenți uh, la aceleași platforme unde se află și francizorii, pentru că sunt ocupați conducându-și afacerea. Oricum, noi avem, o, reprezentăm o platformă unde se regăsesc amândoi Câteva cuvinte despre codul EFF și mecanismul. Președintele intervine. Îmi cer scuze, dar uh, v-am dublat timpul de intervenție. Uh, doream să fim echilibrați. Am o întrebare foarte rapidă pe care poate puteți uh, folosi pentru a vă explica poziția. Spuneați că e nevoie să se dezvolte codul olandez în timp ce părerea mea, impresia lăsată de reprezentantul ministrului andez, e că s-a cam terminat, cam atât. Dar ce anume mai doriți să mai faceți? Ce aspecte uh, sunt acelea cu care nu sunteți de acord? Nu sunt de acord, nu e că nu sunt de acord cu ele, ci pur și simplu spiritul în care se desfășoară negocierile, ne-am dorit să fie un spirit de absolută colaborare, cooperare și încredere. Atât. Then I think we've reached consensus because we're all in favor of that spirit. Da, cu toții sunt, gândim în același spirit. Haideți să trecem acum la ultimul membru al uh, primului uh, panel, și anume domnul Marc Abel, doctor Marc Abel care este uh, șef al uh, echipei de strategii pentru franciză, licențe și uh, canale multiple și uh, conduce de asemenea uh, grupul care se ocupă de uh, băuturi și alimente la firma de avocatură Bird and Bird. De asemenea, dr. Abel a fost expert la uh, organizația intelectuală, uh, internațională pentru proprietatea intelectuală. Domnule Abel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De 25 de ani, zi de zi, în calitate de academician și de practician în domeniul dreptului, am avut de-a, de-a face cu francizele. Consiliez atât francizorii cât și francizații. Și, sincer, N-am timp astăzi să vă spun tot ceea ce aș dori să vă spun, însă am să vă ofer pe scurt uh, câteva idei uh, esențiale. Multe ar mai rămâne de spus, dar trei idei esențiale. În primul rând, franciza, din păcate, nu funcționează la capacitatea la care ar trebui funcțio- să funcționeze în Europa. În Statele Unite, Australia sau alte părți, uh, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. În Europa, din păcate, ritmul nu este suficient de uh, ridicat. În al doilea rând, această subperformanță a, licenț- a francizelor se datorează în mare parte modului în care se face reglementarea în acest domeniu în Uniunea Europeană. Statele membre au creat diferite moduri de reglementare, sisteme de reglementare, care până la urmă nu constituie altceva decât un obstacol, o barieră în uh, calea exprimării uh, totale a potențialului francizei în Uniunea Europeană. Franciza se concentrează doar în anumite state membre, câteva doar. A treia idee esențială este că pentru a depăși aceste obstacole trebuie foarte rapid să uh, creăm un nou sistem pentru franciză. Schumpeter spunea, creează distrugerea. Ei bine, uh, ați auzit analize destul de polemice ale francizei, cu unele sunt de acord, cu altele nu, însă un lucru să vă amintiți, și anume Uh, francizații nu sunt totdeauna niște omuleți uh, mici uh, și slabi, de, se întâmplă adesea ca francizații de fapt să fie chiar mai mari decât francizorii. Apoi, nu uitați că nu este vorba despre o relație bilaterală. Francizorul trebuie să se comporte în așa fel încât să se asigure că toți francizații sunt pe picior de egalitate. Relația este una foarte complexă. Haideți să vedem cum se poate face acest lucru. Precum spuneam, din păcate n-am avea vreme să vorbim despre tot ceea ce aș vrea să vă spun astăzi, altfel am rămâne aici până poi mâine. S-a vorbit foarte mult despre autoreglementare astăzi. Timp de 5 ani am tot analizat uh, dacă funcționează sau nu autoreglementarea. Ei bine, răspunsul este că nu. Autoreglementarea nu funcționează. Și cred că rolul pentru Federația Europeană a Francizelor și a asociațiile naționale este unul important, dar haideți să nu ne ducem cu vorba franciza nu poate să se autoreglementeze. Și dacă este să evaluați modul în care asociațiile de franciză au încercat să se autoreglementeze de-a lungul anilor, veți vedea că povestea nu e una de mare succes. Uh, da, autoreglementarea a adus și puncte pozitive uh, francizei, însă de una singură nu poate constitui soluția. Există trei mari imperative comerciale pe care trebuie să ne concentrăm. Pentru că uh, pentru ca franciza într-adevăr să poată să se ridice la nivelul uriașului său potențial pe piața europeană. În primul rând, trebuie să menținem încrederea pieței în franciză. Deci, încă o dată, încrederea pieței în franciză este importantă. Franciza are nevoie să atragă întreprinderile care să o folosească pentru a se dezvolta ne trebuie un regulament care nu doar să îi uh, lovească peste degete pe francizori și să le spună ce au voie și să nu au voie să facă. Trebuie să existe și avantaje pentru francizori. Dacă suprareglementezi franciza, nu o să se întâmple decât un singur lucru, și anume oamenii or să îi dea alt nume și vor continua să facă afacerile tot la fel practic vei dispersa și marginaliza problema fără a scăp- să scăpa în schimb de ea. Deci, întreprinderile trebuie încurajate să se implice în franciză și să vadă avantajele acestui sistem foarte bun. Haideți să folosim nu doar bățul, ci și morcovul. Dacă e să sporim uh, încrederea pieței, avem nevoie de o întreagă paletă de elemente. Francizorii ar trebui, francizorilor ar trebui să li se permită să ceară de la francizați să pună la dispoziție uh, informațiile precontractual, la fel cum sunt obligați și francizații. În litigii am putut vedea din îndelungata mea experiență în domeniu că acestea pleacă nu de la mm, francizori sau francizați uh, leneși sau proști. Nu, e vorba că așteptările unora și altora nu se potrivesc. Francizorul și francizatul nu înțeleg întru totul uh, relația, tipul de relație în care se pregătesc să pășească dacă vrem să reglementăm franciza, e bine, trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm pe acele părți din franciză care vor fi avantajoase. Deci trebuie excluși micii francizori, cei fran- uh, fracționali, uh, investitorii sofisticați, mari investitori, mari francizați și trebuie să ne concentrăm pe cei care chiar au nevoie de reglementare și ce avem nevoie mai presus de toate este să ne asigurăm că lanțul francizei poate concura cu marile corporații. Eu sunt de acord că mare parte din TFUE și excepțiile de categorii avantajează corporațiile în detrimentul IMM-urilor, fie că este vorba despre francizori sau francizați. Eu aș, mi-aș dori ca într-un nou regulament să apară clar că francizorul este că uh, francizorul să poată uh, impune o politică de prețuri. De asemenea, mi-ar plăcea să existe o modalitate mult mai bună pentru a controla platformele digitale folosite. Francizorii nu trebuie să intre în concurență cu francizații, dar nici francizaților nu ar trebui să li se permită să facă ce vor cu marca francizorului pe internet. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm o igienă precontractuală. Precum spuneam, e vorba despre lipsa de potrivire, decalajul între așteptările francizorilor și francizaților. Francizații trebuie să poată fi conciliați înainte de a intra într-un contract de franciză și trebuie ca și să ia în seamă consilierea. Iar această consiliere trebuie să vină de la contabili și avocați care chiar înțeleg cu ce se mănâncă franciza. Deci aș sugera ca marile asociații de franciză naționale să fie implicate în a se asigura că acei uh, avocați din domeniu chiar cunosc domeniul francizei. francizații, înainte de a semna contractul de franciză, ar trebui să uh, poată aduce un certificat de la un avocat din domeniu prin care să se dovedească că uh, francizatul uh, a urmat un curs, în a, o, o consiliere, iar avocatul trebuie să poată proba că are cursul în domeniu. Deci asociațiile naționale ar trebui să se implice, ar trebui să fie finanțate uh, în mod parțial de către uh, Uniunea Europeană și de către autoritățile naționale, în așa fel încât să le explice tuturor celor care intră în jocul france- francizei uh, despre ce este de așteptat de la fiecare în parte uh, punerea la dispoziție informațiilor precontractuale este importantă. Dacă tu ca francizor pui la dispoziție informațiile, dar francizatul nu le citește, atunci nu folosește la nimic. Deci, încă o dată, această igienă precontractuală este foarte importantă și trebuie să fie stabilită la nivel european. La ora actuală există șase uh, cerințe de informații la nivel european uh, Uh, care intră în conflict unele cu celelalte și practic se constituie într-un obstacol în uh, calea realei dezvoltări a francizei la nivel european. Încă o dată, ar trebui să existe un, un singur cod pan-european. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că uh, așteptările pentru fiecare parte sunt foarte clare. Deci în toate contractele ar trebui, din toate contractele, ar trebui să reiasă foarte clar care sunt așteptările atât din partea francizatului cât și din partea francizorului. Clar, uh, contractele de franciză diferă foarte mult în, furie, în funcție de mm, sector, dar uh, Având în vedere că mă ocup de ani de zile de acest lucru ca avocat, dar și ca academician, am realizat un studiu pe 5 ani, vă pot spune clar că toate contractele de, licen- de franciză au elemente comune, iar acestea trebuie să se regăsească în fiecare acord contract de franciză. N-am de gând să iau uh, rând cu rând aceste cerințe, însă francizorul uh, este proprietarul drepturilor intelectuale, asta este clar, iar acest drept trebuie să fie respectat, iar francizatului nu ar trebui să îi se permită să pună sub semnul întrebării proprietatea intelectuală a francizorului. Pe de altă parte, uh, nici francizorul nu trebuie să fure clienți de la francizați. Și de altfel vă asigur din vasta mea experiență că de cele mai multe ori francizorii nici nu fac așa ceva. Apoi, francizaților nu ar trebui să li se permită să folosească franciza ca o trambulină pentru propria lor af- afacere. De multe ori, însuși francizorii sunt mici întreprinderi și dacă permiți francizatului să-ți fure proprietatea intelectuală și să creeze propria sa afacere, practic înseamnă să uh, dai frâul liber și să închizi ochii în fața unor furturi. Res respectul confidențialității este foarte important. S-a tot vorbit despre cum fac bani francizorii și cum francizații de multe ori plătesc mai mult decât comercianții independenți. Dar nu asta este important. Ce este important este că atunci când francizatul devine francizat, trebuie să fie foarte clar modul în care face bani francizorul. Deci atâta timp cât uh, tot, toate aceste informații sunt uh, clare, foarte bine, vorba de o decizie comercială. Din experiență vă pot spune că chiar dacă unele dintre produse sunt mai uh, scumpe pentru francizați și asta se întâmplă foarte rar, dar chiar dacă s-ar întâmpla, de multe ori uh, se echilibrează această situație atunci când privești în perspectivă, pentru că până la urmă francizatul tot câștigă mai mult. Din toate studiile care s-au făcut la nivel european, la nivel american și australian, reiese același lucru – rata de eșec a uh, micilor afaceri care nu sunt francizați este mult mai mare decât a francizaților. Asta nu înseamnă că francizații nu se împiedică și nu își rup picioarele. Nu e adevărat. Deci, franciza nu este o garanție absolută a succesului. Nu, este un model foarte bun pentru afaceri. Uh, un model care s-a pus uh, la punct în urma unei uh, îndelungate perioade de testări. Și acest model este pus la dispoziția francizaților, dar încă o dată nu este o garanție 100% a succesului. Eh, toate acestea fiind spuse, eu cred că modul de reglementare al francizei la nivel european actualmente este foarte nepotrivit și duce la ridicarea unor obstacole pe piața internă și eh, pune piedici în eh, calea uriașului potențial pe care îl are franciza, atât pentru francizori, cât și pentru francizați, cât și pentru consumatori. Drept pentru care eu vă recomand să vă schimbați abordarea. S-a făcut această recomandare, de altfel am făcut-o și în teza mea de doctorat. Cred că asociațiile naționale ale fran- de franciză au un rol important, însă este un rol diferit de rolul pe care îl aveți dumneavoastră. Încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc. Thank you very much and... Vă mulțumesc. Păstrez uh, cu uh, mare atenție prezentarea dumneavoastră. S-ar putea să fie o, să-mi fie o lectură foarte plăcută de vară. Azi mă confrunt cu o dilemă pentru că am depășit cu mult timpul alocat primului panel ar fi trebuit ca aceste discuții să se termine la 16.25, iată cât e ceasul acum. Îl rog pe domnul uh, Luc Hendricks să își uh, rezume fo- foarte, foarte drastic uh, prezentarea și între timp îi um, invit la prezidiu pe doamna Christel de Berge, de la Eurocommerce, doamna Patricia Hochstraten de la VAC Centrum și pe uh, doamna Odavia Bueno Diaz The um, first member of this panel who will speak. Christel Delberge este prima care va vorbi în cadrul acestui panel. Domnia sa este director pentru relații comerciale la Eurocommerce. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule De Jong. Voi încerca să fiu concisă pentru că cred că multe lucruri s-au spus deja în primul panel. Să trecem la următorul meu slide. De fapt, eu vreau să vorbesc despre importanța pe, pe care o are sectorul de retail și contribuția pe care o poate aduce franciza, opțiunile de politică și câteva concluzii. Eurocommerce este o asociație și în câteva cuvinte pot să vă spun că noi reprezentăm mai multe asociații din 13 state europene. Avem uh, Așadar, 13 state uh, membre. Avem uh, asociații din două sectoare și uh, 30 de companii care sunt lideri în domeniul lor. Reprezentăm 5,5 uh, milioane de companii. De fapt, acest sector are 5,5 milioane de um, companii, 30 de milioane de locuri de muncă, o contribuție foarte mare la PIB și este o sursă de inovare prin produse și servicii noi. Ca multe alte sectoare, uh, retail-ul și wholesale-ul, deci comerțul cu amănuntul și angro, sunt dominate de uh, foarte de uh, întreprinderi mici și mijlocii care uh, Uh, practic reprezintă două treimi din acest sector. Mediul este extrem de competitiv și piața foarte dinamică. IMM-urile sunt o sursă de inovare, vitalitate și uh, dinamism în Europa și care se confruntă cu multe provocări, inclusiv digitalizarea. Și nu numai. Legislația este foarte complexă, le este greu să găsească finanțare și forța de muncă este tot mai mobilă. Acesta e deci contextul. Iată de ce e absolut esențial ca IMM-urile să se grupeze, să se asocieze pentru a putea să concureze cu marile rețele integrate. Aici uh, un slide pe care vedeți cât de important este uh, sectorul acesta al francizei. Franciza reprezintă un model de business, de afaceri extrem de important și care contribuie foarte mult la locurile de muncă și la creștere. 14.000 de branduri uh, sunt francizate și vreo 500.000 de magazine în Europa funcționează în franciză. Peste 3 milioane de locuri de muncă, deci este un sector uh, mare este nevoie de investiții atât din partea francizorului cât și a francizatului. Um, francizorul uh, dă unor uh, IMM-uri posibilitatea de a-i folosi brandul și uh, cunoștințele astfel poate pătrunde pe piețe noi și se poate folosi de capacitățile și cunoștințele locale a francizatului. Francizele merg foarte bine în centrele urbane, în orașele mari și mai ales în uh, zonele comerciale. Ele contribuie la competitivitatea pe care o uh, acumulează IMM-urile și la promovarea spiritului antreprenorial se face astfel și un transfer de know-how și de inovare care altfel nu ar fi accesibile antreprenorilor. Deci, practic, franciza este un model de business. Aș vrea să vedem uh, puțin uh, definiția francizei, dar cred că deja s-a discutat suficient, așa că voi trece peste ea. Voi uh, face doar două comentarii în plus față de cele spuse. Franciza nu înseamnă retail, nu se poate, semnul, se poate pune semnul legal între cele două. Franciza este o modalitate de a face afaceri, un, uh, metode de business. Și uh, noi cred că ar trebui să continuăm să vedem franciza ca un model de afaceri, nu ca un sector economic în sine. Al doilea element pe care vreau să-l menționez este că există o mare varietate de relații și de formule când vine vorba despre franciză. Și tocmai de asta e greu să găsești o soluție universală care să se aplice tuturor celor care au relații contractuale de franciză. Dar ce trebuie să facem este să asigurăm niște standarde comune pentru francizori și francizați. Există unele metode mai flexibile, de pildă unii, uh, în unele state uh, francizații pot să um, achiziționeze un procent uh, de produse care sunt oferite de alte entități uh, nu de francizori. De pildă, dacă o întreprindere vrea să intre pe o piață națională, va face, sigur, uh, negocieri cu um, francizatul care are licență pentru acea întreagă piață. Există tot felul de relații, cum ziceam, și extrem de multă asimetrie. Nu putem să um, reducem sau să generalizăm spunând că relația de franciză este așa întotdeauna peste tot. Tocmai de asta noi îi încurajăm pe decidenți să vină cu un consens, cu niște standarde comune. Înțelegem că din cauza asimetriei, lipsei de informații, din cauza că există um, jucători mai mici, jucători mai mari, este greu să vii cu o abordare comună, însă pentru că vrem o mai bună legiferare, înainte de a sări direct la concluzii și a da măsuri, ar trebui să evaluăm mai bine faptele, să vedem uh, exact cum arată piața și ce impact ar fi dacă noi am adoptat măsuri. Știu că jurisprudența e limitată, avem foarte puține cazuri în instanță, mai ales din cauza că există clauze de confidențialitate în aceste contracte. Am uh, avut însă și câteva cazuri care au ajuns în instanță, s-a putut depăși această dificultate. Dar, în orice caz, ideea este că avem nevoie de uh, ceva nou. Ori să revizuim legislația, ori să, o, să adoptăm legislație nouă. Franciza nu este ceva specific unui anume sector. Franciza se poate folosi în mai multe sectoare și funcționează nu numai în retail. Tocmai de asta noi credem că regulamentul privind exceptările pe categorii trebuie îmbunătățit. Scopul nu este să protejăm uh, părți individuale sau sectoare individuale, ci relațiile bilaterale. Relațiile de francize de obicei sunt uh, reglementate prin uh, instrumente naționale de către statele membre, inclusiv norme etice de comportament loial, dar nu e suficient, după părerea noastră. Trebuie făcute mai multe. Deși, la nivel național, considerăm că uh, se poate interveni foarte bine, se poate reglementa cel mai bine, um, poate că ar trebui să facem ceva și la nivel european, lucruri care până acum nu s-a întâmplat. Pe lângă legislație, mai putem să ne folosim și de instrumentele de drept privat, avem tot felul de coduri și de inițiative din uh, partea uh, părților interesate. Am avut uh, o propunere foarte interesantă din partea Olandei, unde guvernul a reunit ambele tabere la aceeași masă. Asta încurajăm și noi. Părțile pot recurge la instrumente de autoreglementare dacă contextul legal național o permite. Deci ce concluzii în primul rând, să acționăm pe baza faptelor, în funcție de realitate. Să avem uh, o abordare care să nu fie uh, particularizată sau specifică pe un sector și să nu uităm de principiul subsidiarității. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Crystal. The next... Mulțumim foarte mult, Cristel. Urmează doamna Patricia Hugstraten, care este secretar general al VAC Centrum, organizația olandeză pentru IMM-uri și retailer, ci este și membru în Consiliul Economic și Social din partea Olandei și membru în Consiliul Organizației Olandeze Regale pentru IMM-uri, un mare expert în franciză. Așadar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în uh, numele asociației pe care o reprezint, aș vrea să mulțumesc Comisiei IMCO pentru acest studiu. Considerăm că constatările din acest studiu confirmă ce am spus și noi în ultimii 10 ani, anume că încă nu s-a descoperit o soluție funcțională și situația nu face decât să se înrăutățească pentru că francizele se înmulțesc și urgența e tot mai mare. Noi am făcut un apel la autoritățile europene care nu vor decât mai multe dovezi, mai multe studii, mai multe consultări, mai multe cercetare. S-a sugerat să existe puncte de contact pentru colectarea de informații suplimentare, însă eu vă spun că acest lucru nu va duce la un sprijin mai mare pentru francizați. Așa că vă rugăm să luați măsuri imediate pentru a salvgarda viitorul antreprenorilor independenți care se asociază pentru a cere o franciză. Nu văd slide-urile proiectate. A, ah, sunt numai aici în spate. Uh-huh. Următorul slide. Ce trebuie? Este să înlăturăm obstacolele și barierele din legislația la nivel european. Uh, Inițial, regulamentul 330 era menit să asigure o concurență liberă, dar și măsuri de protecție pentru IMM-uri. Noi suntem complet de acord cu concluzia studiului și anume că dreptul concurenței nu aduce uh, nimic favorabil pentru francize, pentru că uh, francizorii sunt uh, avantajați de acest regulament 330, doar ei. Iar întrebarea din capitolul 8, care este uh, oare acest model de franciză, așa cum este el prevăzut de regulament, reflectă nevoile pieței actuale în ce privește franciză? Răspunsul este clar nu. Mai ales ținând seama de noile evoluții digitale, comerțul electronic și uh, protejarea datelor privind consumatorii. Mai este o doua întrebare. Există oare vreo proporționalitate între punerea în aplicare a acestor reguli, acestor norme din regulament și efectul pe care îl au asupra poziției economice a francizaților? Răspunsul e, din nou, nu. De ce? Pentru că am mai multe exemple să vă dau. Clauza de neconcurență, interzicerea francizei multiple și interpretarea obligației de achiziție. Și uh, pot să vă dau un exemplu din Olanda, de pildă. Ce proporționalitate există în momentul în care francizorul, după ce uh, refuză să coopereze cu un al doilea sau al treilea magazin în aceeași franciză, îi interzice francizatului să facă un lucru similar în magazinul respectiv, adică să aibă uh, produse și de la altcineva. Este acest lucru proporțional? Nu. Și știm bine că în cauza pronupția din 1986, regulamentul spune că aceste clauze restrictive în contractele de francize nu contravin, nu contrazic normele de concurență, dacă sunt necesare pentru protejarea know-how-ului, a identității și a reputației francizorului. Însă, noi considerăm că aceste restricții nu pot merge mai departe decât strictul necesar pentru a proteja aceste interese. Liniile directoare au în vedere niște obligații mult mai ample, precum obligația de a nu concura, uh, care este necesară pentru a proteja interesele francizorului. Dar acest lucru este în detrimentul francizatului. Majoritatea obligațiilor din contractele de franciză sunt considerate necesare pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală sau a salvgarda identitatea și reputația acelei rețele francizate și nu sunt incluse în articolul 101. Deci nu există proporționalitate, mai ales după rezilierea, rezilierea contractului, pentru că, de pildă, dacă francizorul fuzionează, ce se întâmplă? După cum uh, vedem și de la colegii din Belgia, unii francizați vor să modifice formula după ce uh, își uh, încheie contractul de franciză, din cauza că, să zicem, francizorul a fuzionat, dar nu pot face asta din cauza clauzei de neconcurență. Ei trebuie să aibă un an de pauză. Veți spune sigur, francizatul poate să meargă în instanță, dar acest lucru înseamnă să ignorăm uh, posibilitățile practice pe care francizatul uh, le are sau nu le are. În foarte multe cazuri nu există legislație care să protejeze drepturile francizatului și acesta e practic uh, neajutorat. Există factorul de frică și există costurile. Acestea îl împiedică să înceapă o acțiune în justiție. Soluția cea mai simplă ar fi să interzicem această clauză de neconcurență după încheierea, după încetarea contractului, decât dacă um, francizorul poate să dovedească că aceasta reprezintă o, un pericol la adresa know-how-ului. Dar nu trebuie să așteptăm până în 2022 să modificăm acest regulament. Eu zic că putem să facem o ajustare, o modificare uh, intermediară a um, liniilor directoare asociate. În al doilea rând, ar trebui, ca așa cum a cerut Parlamentul în 2013, să existe un prag de revizuire mai mic. Pe 11 decembrie 2013, Parlamentul a cerut Comisiei ca, printre altele, să examineze mecanismul de fixare a prețurilor în sistemul de franciză și efectul pe termen lung al clauzelor de uh, neconcurență și uh, să își uh, revizuiască excepțiile sau scutirile pe care le-a acordat de la regulile de concurență pentru acele părți care au o cotă de piață sub 30%. Comisia n-a făcut nimic. ar trebui să avem și uh, noi norme cu privire la francize care să introducă noțiunea de economie digitală. Lucru care lipsește. Economia noastră se digitalizează, dar acest lucru nu apare deloc în regulament. Comerțul electronic duce la o concurență între francizat și francizor pe uh, zona de piață a francizatului nu avem transparență cu privire la costuri și la venituri, nu știm cine folosește datele privind uh, consumatorii care sunt obținute prin francizați și ajung la francizori care folosesc datele pentru a îmbunătăți formula și pentru a aborda apoi clienți, inclusiv uh, clienții francizatului. Iar francizatul nici nu știe acest lucru. În relația de franciză, francizații sunt uh, dispuși să participe la colectarea și procesarea acestor date, dar cu condiția ca și ei să beneficieze de pe urma acestor date și a informațiilor ce pot fi deduse din ele. Așadar, e nevoie de o reglementare și în privința acestor aspecte digitale ce uh, pot afecta uh, formula de franciză. În al patrulea rând, Parlamentul European ar trebui să ceară Comisiei să promoveze o bună colaborare între Direcția Generală Concurență și Direcția Generală Piață Internă, deși ambele direcții sunt uh, dispuse la colaborare, ambele dau vina una pe alta atunci când uh, le reproșăm că nu au venit cu o soluție. E vorba despre uh, acea dilemă între asigurarea concurenței și uh, posibilitatea de a um, distorsiona, de a abuza de ideea de condiții de participare egale. Din fericire, doamna comisar Biencovska a răspuns pozitiv la solicitările noastre. În al cincilea rând, este oare autoreglementarea soluția potrivită? Avem acum propunerea olandeză, acel cod de franciză, pe care eu o susțin Codul vine cu uh, niște reglementări uh, clare și cu obligații și drepturi reciproce. Mă bucură uh, modul în care a fost conceput acest cod, însă introducerea sau adoptarea unei legislații care să facă codul obligatoriu este absolut necesar. Acesta e scopul nostru. Din păcate însă, deși uh, în echipa de negociere din partea francizorilor au existat acolo doi francizori propuși tocmai de uh, francizori, rezultatul negocierii nu a fost preluat apoi de toți ceilalți francizori. Au hotărât să respingă proiectul prezentat de minister. Eu cred că avem nevoie de o mai mare deschidere din partea lor. Deci autoreglementarea voluntară este o modalitate bună de a rezolva și de a plana tensiunile acolo unde există practici neloiale, însă după 40 de ani vedem că nu s-a adoptat un cod sau cel puțin acest cod nu a devenit uh, obligatoriu, nu a devenit un reper nici uh, pentru uh, părțile la relația de franciză, nici pentru instanțe sau pentru bănci. Și n a făcut nimic în ce privește combaterea practicilor neloiale pe această piață. Eu am verificat, să știți, uh, cine sunt uh, reprezentanții oficiali ai francizorilor și am observat uh, că există o singură organizație care îi reprezintă pe francizați în Marea Britanie. Marea Britanie întotdeauna excepția. De fapt, nu, mai sunt două alte excepții. Suedia francizații sunt uh, membri automați în uh, organizațiile francizorilor și în Danemarca există de asemenea posibilitatea de a deveni membri automat, însă nu au drept de vot. Revenind la codul acesta din 2016, el este un document unilateral. Nu au fost consultate ambele părți. Din nou, nu toți membrii au fost informați. Dacă sunteți însă interesați de uh, comentariile noastre detaliate pe marginea acestui cod, suntem gata să vi le punem la dispoziție, să știți. Mai vreau să menționez uh, câteva lucruri înainte să mă opresc. Formularea obligațiile francizorilor uh, din vechiul cod s-a modificat, s-a transformat acum în versiunea nouă în angajamentele francizorilor. Articolul 5.2 spune uh, în vechiul cod că uh, toate obligațiile trebuie să apară scris, însă acest lucru a fost eliminat. Știți că în uh, lanțul de aprovizionare cu alimente, dacă nu este uh, scris, înseamnă că nu e valabil să existe condiții care nu sunt menționate în scris, e considerată practică neloială. Și uh, mai am încă un lucru de menționat, în chip de concluzie. E nevoie de protecție juridică pentru francizați în etapa precontractuală și contractuală. Este și o concluzie a studiului pe care o susțin. După cum vedeți pe slide, uh, Există câteva aspecte ce trebuie sau ar putea fi incluse în acest regulament. Iar cerința ca toate condițiile, toate prevederile să fie înscris e nenegociabilă. Noi și toți francizații consideră că măsurile ce țin de dreptul concurenței ar trebui să fie evaluate nu doar în corelație cu uh, realitățile pieței, ci și în lumina dreptului privat, pentru că franciza nu este până la urmă un contract între două părți egale. Totuși, ca să terminăm pe o notă pozitivă, aș vrea să spun că un regulament echilibrat în ce privește franciza este un regulament bun atât pentru antreprenori, francizori și francizați, cât și pentru consumatori, furnizori locali, uh, pentru locuri de muncă și pentru uh, toată lumea, practic, până la urmă. Haideți să nu mai pierdem timpul. Uh, Înainte de a trece la următorul vorbitor, am un punct de procedură și pentru interpreți Trebuie să terminăm întâlnirea în mod oficial la 5 și jumătate. Asta înseamnă că, având în vedere că suntem în întârziere, puteți înțelege că nu vom mai avea interpretare. Dacă privesc însă în sală, nu văd că mulți colegi au căștile puse, doar câțiva. Dacă sunteți de acord, vom rămâne după 5 și jumătate, dar fără interpretare. După care și colegii din Franța ne vor putea împărtăși din experiența lor. Următorul vorbitor. Următoarea vorbitoare este asistentă la, la um, Facultatea de Drept din Amsterdam. De asemenea, este un membru al grupului de studiu referitor la Codul Civil European, care a publicat studii referitoare la contractele de franciză. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. că Mă aflu aici reprezentând uh, firma mea. Pentru că, într-adevăr, am lucrat la Universitatea din Amsterdam de câțiva ani, sunt avocat în Spania, am lucrat în sectorul francizei, dar experiența mea provine din uh, activitatea la grupul de lucru la Codul Civil European. În 2006 am prezentat principiile dreptului european referitor uh, la uh, acordurile de franciză și distribuție. Principii echilibrate pentru contractele de franciză, iată ce urmărim. Am dobândit experiență și în uh, firma mea de avocatură, dar uh, mai mult în ceea ce privește francizații. Și pentru a reveni cu picioarele pe pământ, am să vă dau câteva exemple, exemple apropiate. De pildă când uh, cumpăr uh, pâine, mă duc la brutărie, dar Elena de la brutărie mi-a spus că nu are pâine cu cereale. Mi-a spus, având în vedere că uh, Uh, are o franciză, trebuie să cumpere în mod exclusiv pâinea de la francizor. Însă francizorul nu furnizează pâinea în mod uh, regulat. A cerut în repetate rânduri, dar nu are nicio soluție. Trebuie să le spună clienților, astăzi nu am pâine cu cereale. Va trebui așadar să-mi schimb brutăria, cel mai probabil. Am apoi un alt prieten care a deschis o franciză pentru o școală de muzică. Ultima dată când l-am întrebat, avea încă materialele publicitare din 2014. L-am întrebat de ce nu ai la dispoziție material mai recent. Mi-a spus că am obligația de a primi materialul de la francizorul meu, însă acest francizor nu mă pune la dispoziție materialul uh, actual, material pe care nu-l pot găsi altundeva. Aproape de casa mea era un supermarket, lanțul Dia. Aceștia uh, avea obligația de a cumpăra de la francizor produse de pildă la 80 de cenți. Trebuiau să cumpere acele produse la 1 euro, după care francizorul le-a cerut să promoveze acele produse cerând prețul de 60 de cenți. Proprietarul acestui supermarket, Dia, aproape de casa mea, a dat faliment și este unul din cele cei 80 de francizați care au înaintat o plângere în instanță împotriva francizorilor. Această situație se regăsește și în Franța și în Portugalia. Ce încerc să vă spun? Avem cu toții o atitudine favorabilă uh, față de francize, însă există probleme în această relație. Puterea de negociere uh, este mai puternică în cazul francizorilor, pentru că aceștia sunt uh, cei care apără formula de franciză și ideea trebuie respectată. Din acest punct de vedere ar putea impune restricții asupra francizaților, chiar și asupra um, operatorilor independenți. E în regulă. Problema apare atunci când această competență este folosită în dezavantajul francizațiilor într-un mod nejustificat. Haideți să trecem la pagina cu numărul 12, pentru că deja s-a spus uh, tot ce este de interes și ar trebui să mă concentrez asupra elementelor de politică. Ce poate face uh, Comisia și Parlamentul? Știm și Federația Europeană a francizei a spus, am observat că există probleme, există un impact negativ direct asupra francizaților. Și francizorii sunt IMM-uri. Uh, Însă IMM-uri contra IMM-uri sau IMM-uri colaborând cu IMM-uri, uh, francizorii totuși dispun de informații și elementele uh, relevante, necesare pentru a conduce afacerea. Există o asimetrie întotdeauna, iar atunci când francizorii sunt foarte mari, aș spune că așa stau lucrurile în majoritatea cazurilor, aceștia așadar nu se tem să atace francizații pentru că francizorii nu Uh, pentru că francizorii nu uh, riscă să dea faliment și de, au posibilități pe care francizații nu le au. francizorii de multe ori afirmă că reprezintă industria, glasul industriei, chiar dacă s-a spus așa că nu e o relație tipică, e o relație contractuală în rețea. Există un francizor în vârf și numeroși francizați în piramidă, care sunt uh, relaționați și între ei. Când există un asemenea model de afaceri, trebuie să ascultăm glasul ambelor părți pentru a vedea dacă există probleme sau nu. O altă problemă, elementul transfrontalier în cadrul francizei. Nu am înțeles ideea în studiul IMCO și cred că e o problemă reală. Franciza urmărește să creeze o relație în care diferite state sunt reprezentate pentru că francizele, francizații își au sediu în diferite state membre. Reputația întregei rețele se bazează pe uniformitate de-a lungul acestea lucru care înseamnă că elementul transfrontalier, uniformitatea, Cred că nu m-ați auzit deloc de la început. Elementul transfrontalieră a relațiilor uh, contractuale. Francizorul caută mai mulți francizați. Ideea e nu uh, de a se limita doar la piața domestică, ci de a se extinde și a crea o rețea în mai multe state membre. Iată de ce avem nevoie de elementul uniformității, lucru care presupune că francizații din diferitele state membre ar trebui să beneficieze de același tratament. Iată de ce uniformitatea e importantă. Pot apărea dificultăți pe piața internă sau în ceea ce privește bunăstarea clienților. Gândiți-vă de pildă la uh, pâinea mea cu cereale pe care nu o pot cumpăra pentru că furnizorul nu pune la dispoziție acest model. Să ne uităm ce se întâmplă, și puțin în Spania, în cazul francizei. La ora actuală, foști francizați care au fost păcăliți sau care cred că au fost păcăliți și care uh, dau faliment și care sunt uh, extrem de uh, afectați pentru că trebuie să-și închidă afacerea, se grupează și înaintează plângeri colective împotriva rețelei de francizare haideți să căutăm pe internet plângeri uh, uh, în franciză. E plin de oameni care au avut de suferit și care afectează reputația francizorilor. Pot uh, apărea repercursiuni teribile în ceea ce privește reputația acestora. Și ce putem face, ce putem face la nivelul Uniunii Europene, cum putem progresa. Primul lucru este să uh, facem glasul francizaților să fie auzit. Sunt de acord cu aceia care au afirmat că francizații nu sunt reprezentați suficient, Dreptul acestora și prezența acestora ar trebui să fie consolidată. Există, de pildă, o asociație care reprezintă interesele francizaților, uh, clauzele de confidențialitate. Confidențialitatea este un punct cheie în cadrul uh, contractelor de franciză. Trebuie să găsim așadar o cale de a uh, găsi informația necesară fără a încălca obligația de confidențialitate. Lobby-ul francizorilor, uh, acesta se prezintă drept singurul glas al industriei și nu cred că e cazul. Putem răspunde de pildă temerilor care există vis-a-vis -vis de acest sector și anume explicându-le francizorilor că dacă continuă pe acest făgaș, nu vor face decât să ducă la sporirea plângerilor înaintate și a um, criticilor negative pe internet. Trebuie să, de asemenea să întrebăm actorii implicați uh, care e părerea lor. Am strâns deja date importante uh, Datele referitoare la lanțurile alimentare și nealimentare ne arată cum stau lucrurile în sectorul uh, francizei, însă practicile comerciale neloiale, specifice acestui sector, nuanțează un pic acest tablou. În uh, document putem propune diferite opțiuni de politică care ar putea fi puse în aplicare, putem întreba actori implicați ce abordare ar trebui să avem, în primul rând, ar putea să zică să nu se intervine deloc. după care situația rămâne neschimbată. Conform celor tocmai prezentate, cred că această situație ar genera probleme atât pentru francizați cât și pentru mulți francizori. Am putea găsi o cale de mijloc și anume să readaptăm, să reechilibrăm normele deja existente în această situație. Următoarea, următorul diapozitiv, da? După părerea mea, ar trebui atunci să abordăm concurența. Trebuie să revenim la sentința pronunție. trebuie să identificăm acele restricții care nu protejează formula de franciză sau restricții de pildă referitoare la obligațiile exclusive de achiziție care nu corespund unei obligații ca francizorul să livreze. Acest lucru provoacă uh, o disfuncționalitate în uh, legislația privind concurența. Autoreglementarea deja există, am putea profita de pe urma acesteia, pentru că federația, codul european al Federației de Franciză și viziunea acestuia asupra principiilor generale, asupra colaborării, n-ar putea fi de ajutor, dar există o problemă aici. Am avea nevoie de ajutorul francizaților, ar trebui să creăm condiții echitabile, iar codul european al francizei este un element de paravan. Se aplică doar atunci când francizații intră în asociațiile de membri. Se folosește doar la început, așadar, și nu are ulterior uh, mecanisme de punere în aplicare. Ar trebui oricum să creăm un echilibru, să introducem francizații în elementele, în entitățile de reglementare, dar, cum spunea doamna Ciopra, e destul de greu uh, să integrăm pe francizați pentru că au propriile răspunde dar este un eșec al sistemului, trebuie să integrăm francizații și trebuie să-i obligăm să-și facă glasul auzit. Uh, o altă obligație prezentată în studiul IMCO este de a prelua directivele existente în care sunt abordate practicile neloiale. Ultima opțiune, cea mai extremă, ar fi crearea unor principii la nivelul uh, Uniunii pentru francize. Următorul diapozitiv, cred că acesta ne va arăta. Nu? Următorul. Trebuie să treceți la numărul, o clipă. 19. Există posibilitatea așadar de a crea principii la nivelul Uniunii Europene. Am luat în calcul codul de conduită pentru franciză. Într-adevăr, după discuții îndelungi, încercând să ascultăm ce au de spus francizații, aceste publicații, aceste principii se bazează pe principii consimțite în jurisprudență și care oferă Uniunii Europene un fundament cu principii generale, specifice, referitor la relația francizor-francizat. Este o propunere pe care Uniunea Europeană ar trebui să o ia în calcul. dacă venim cu principii la nivelul Uniunii Europene, având în vedere principiul francizei, care nu apare în regulament, ar trebui să facem deosebirea, să vedem dacă e vorba de franciză în sectorul serviciilor, franciză în sectorul industrial, franciză comercială, despre ce franciză e vorba. După care putem uh, stabili principiile generale principii specifice care încearcă să găsească un echilibru între drepturi și obligații și remediile specifice care urmăresc continuarea acestei inițiative. Pentru a vă spune pur și simplu că oamenii ar trebui să poată să ne spună reacția lor la principiile propuse, dacă anumite reguli ar trebui să aibă un caracter obligatoriu sau ar trebui să promoveze autoreglementarea. Oricum, haideți să trecem la concluzie. Cred că studiul IMCO a identificat principalele probleme în ceea ce privește rețeaua de franciză și posibilele soluții care sunt bine gândite de asemenea. Mulțumesc! Thank you very much, and I thought naively. Mulțumesc foarte mult și cred că am putea redacta un raport din proprie inițiativă asupra acestui subiect. Pe măsură ce tot aud, pe măsură ce îmi dau seama cât de complicat este subiectul. Vorbim foarte mult despre francizori și francizați și știu că în sale sunt antreprenori. Iată de ce aș da prioritate acelora care fie sunt francizori, fie sunt francizați pentru a-și adresa întrebările. Vă rog. Mulțumesc. Suntem un francizor. Însă FFF m-a rugat să dau cuvântul acelora care, într-adevăr, conduc o companie drept francizor sau francizat. Cred că am să dau acelora prioritate care au experiență practică. Yes, um, good afternoon. Mulțumesc. Sunt Michael Ayer, sunt un francezor antreprenor bazat în Marea Britanie, sunt și președintele Federației Europene a francizelor și sunt membru în Comitetul Asociației Britanice pentru franciză. Sunt deschis la orice întrebare ați avea. Aștept, a, acceptați întrebări? Dar noi dorim să auzim experiența practică a antreprenorilor. Nu atât că eu sau altcineva vă adresează întrebări. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule de Jong, pentru această ocazie. Cred că spuneați la începutul acestui raport din propria inițiativă și nu putem contrazice. Într-adevăr, este un raport foarte dens, și nu putem de asemenea contrazice faptul că este în același timp un raport destul de succint. Este destul de succint, așa cum a spus și cercetătorul. În ultimele luni am purtat dezbateri îndelungate uh, Marea Britanie și aici uh, vis-a-vis -vis de Brexit și Remain. Iar având în vedere rezultatul dezastros, cred că există riscul ca acest raport să ne introducă într-o misiune în cădere liberă cu un rezultat potențial negativ. Am citit rezumatul, nu am să-l parcurg acum în întregime, se spune că, practic, habar nu avem în ceea ce privește accesul pe piață. Cred că acest raport este, în cel mai bun caz, un fundament pentru cercetări viitoare, dar nu uh, am putea ajunge la o concluzie uh, solidă pe baza acestuia și cred și sper că raportul noastră din proprie inițiativă să reflecte acest lucru. Cred că avem o reacție la cald aici. Vă mulțumesc. Am fost avertizată că e periculos să spun că mai e nevoie de cercetări, dar Asta înseamnă că asta nu înseamnă că raportul ar fi subțirel, să spun așa. Ce mă uimește pe mine după ore de discuții cu oamenii, mă rog, poate fi atacată această metodologie științifică, dar dacă nu ai altă sursă de informații, este singura până la urmă. Deci ce m-a uimit pe mine după luni de muncă pe dosarul francizei și după ce am fost uh, în legătură cu Ministerul uh, Țărilor de Jos al Afacerilor Economice, am văzut că experiențele noastre sunt extrem de similare, drept pentru care toate aceste discuții cu Ministerul Sued- uh, olandez m-au încurajat să spun ceea ce am spus nu am și nu am avut acces la contracte efective și am spus asta deschis. Dar, precum am zis, există similitudini și acestea sunt de netăgăduit. Vă mulțumesc. Doamnă Vievorovska, ați spus la începutul prezentării că aveați o listă de surse, printre care, din păcate, nu figura și Regatul Unit. Mă uimește faptul că nu ați reușit să găsiți o selecție de contracte de franceză, franciză. Din uh, oricare dintre numeroșii francizori uh, britanici v-ar fi pus cu dragă inimă la dispoziție un astfel de contract. Ba chiar pe site-ul meu există astfel de contracte. Uh, Contrar a cele auzite în această după-amiază, cum că uriașa majoritate a francizaților ar fi nemulțumiți, ei bine, în Regatul Unit am uh, făcut un studiu independent conform căruia 97% dintre francizați au profituri și sunt foarte mulțumiți de relația de franciză. Deci, din experiența mea la EFF, mie mi se pare că lucrurile stau pe dos decât cele ce ați spus dumneavoastră. Există câteva, dar puține cazuri în care relația dintre francizat și francizor a fost disfuncțională. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Oricum, un lucru trebuie să fie clar din capul locului. Și anume, domeniul de aplicare al acestui studiu, deci cele nouă ă, țări ă, în care ne-am condus ancheta, Uh, ne-a fost încredințat de către Parlament. Deci noi nu am avut niciun cuvânt de spus în selectarea țărilor care au făcut obiectul studiului. Nu mai știu cum se cheamă documentul oficial pe care l-am primit de solicitare din partea Parlamentului. Deci condițiile generale de cerere ale Parlamentului. Încă o dată, Regatul Unit cu dragă inimă vă stă la dispoziție pentru cooperare. Acum puteți să fiți siguri că și eu am să arunc o privire pe site-ul dumneavoastră, spune președintele. Bună ziua, sunt un retailer independent din uh, țările de jos, sunt francizat de 28 de ani și consider că acest sistem este foarte, foarte bun și este atât în avantajul francizatului cât și al francizorului. Acest uh, sistem trebuie să-și continue existența, însă problema este că anumiți francizați se confruntă cu unele probleme. Iar din câte am auzit eu astăzi, aceste probleme sunt trecute cu vederea de unii. Este, foarte, este imposibil ca dacă ești un francizat, ai un magazin și francizorul îți livrează produsele uh, și ție, dar și clienților din zonă, atunci e clar că ceva, e problematic. Pentru că, clar, unii clienți trebuie să fie doar ai francizatului. Mi se pare foarte ciudat ca furnizorul să treacă prin zona ta comercială și să îți provoace uh, pierderi comerciale pur și simplu nu este corect și cinstit că se poate întâmpla așa ceva. Ce nu mai e corect este că atunci când francizatul uh, intră în faliment, un nou francizat poate să cumpere la preț piperat bunurile și echipamentele din uh, um, magazinul francizatului falimentat. Încă o dată, mie franciza îmi place foarte mult, e un sistem excelent, dar noi, francizații, vrem să ne asigurăm că aceste probleme nu reapar de fiecare dată și că dacă s-a încheiat un contract, uh, uh francizorii nu o să uh, ne calce nouă în bătătură. Uh, ne dorim să apară negru pe alb modul de colaborare între francizori și francizați, așa cum apare în codul olandez. Este foarte important ca atât francizații și francizorii, cât și francizorii să meargă în aceeași uh, direcție în mod uh, cooperant. Și dacă această cooperare și colaborare nu are loc, atunci legea trebuie să vină să repare. Legile poate nu sunt pe placul tuturor, dar uh, unde-i lege, nu-i tocmeală și este singura uh, modalitate pentru ca acest uh, model să continue să funcționeze. Domnul președinte mulțumește interpreților pentru timpul suplimentar acordat și asigură că uh, numărul de întrebări și durata intervențiilor vor fi limitate. Lucrez pentru Colroyd, unul dintre proprietarii lanțului uh, Spar din uh, Belgia. Am uh, preluat aceasta ca francizați în 2003 și creșterile comerciale au crescut cu 10% pentru francizați, dar și pentru compania noastră. Deci situația este foarte bună. Am avut un, avem un faliment pe an în medie și de obicei se întâmplă că proprietarul își vinde afacerea, noi nu intervenim. Avem o platformă de discuții, francizații hotărăsc ei înșiși ce cumpără, au, există um, reprezentanți uh, selectați pentru această platformă. E practic o platformă de negociere între francizați și francizori. Se propun uh, soluții în atenția tuturor aceasta este modalitatea noastră de lucru și funcționează foarte bine. Până acum nu a dat niciun kix. Aș sublinia faptul că mă cam dezamăgește să văd că pe lista persoanelor intervievate apare Le Gardis, cel care a înaintat plângerea în Belgia, dar din, pă- din păcate Spar nu a fost uh, implicat. Noi în acordurile noastre, în contractele noastre, nu avem cauze care să vizeze chestiunile legate de concurență. Deci vă invit cu dragă inimă să veniți să citiți contractele noastre. V-aș uh, sugera să mai uh, deschideți uh, paleta studiului dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc pentru această ușă deschisă către transparență, spune președintele. Întâi domnul, apoi doamna, după care se, intervin, se termină intervențiile din sală. Sunt francizat din uh, țările de jos, uh, din domeniul alimentar și nealimentar. Am o întrebare pentru doamna Vievorovska în privința contractelor. Ați spus că acesta reprezintă că ați, ați întâmpinat probleme în a face rost de contracte. Eu am fost uh, reprezentant uh, la nivelul țărilor de jos Problema este că scrisorile de însoțire pentru contracte adesea sunt problematice. De ce? Ei bine, de multe ori pentru că acestea încalcă încalcă practic colectivitatea. În țările de jos, uh, francizații consideră că aceste scrisori de însoțire nici nu ar trebui să existe. Aș avea o întrebare concretă. Ne-ați putea spune cum pot fi consultate de către public aceste scrisori de însoțire? care mm, sunt în anexa contractelor de franceză, franciză? Care este opinia dumneavoastră în această privință a scrisorilor de însoțire a contractelor? Vă mulțumesc. Ei bine, scrisorile de însoțire nu reprezintă decât una dintre numeroasele probleme care apar de-a lungul procesului, întregului proces. Pentru a analiza cum trebuie uh, toate elementele, tot ce este în joc, E destul de complicată această chestiune, voi încerca să o lămuresc. Din uh, informațiile noastre, din studiul nostru, reiese că câteodată, deci încă o dată e vorba despre uh, unele cazuri, da? deci vă rog să nu generalizați. Deci câteodată este vorba despre termeni contractuali neechitabili sau practici comerciale neechitabile. În ceea ce privește scrisorile de însoțire, în funcție de conținutul acestora, care pot însemna practic o pură exercitare a libertăților contractuale sau o impunere, o obligativitate pe care francizorul o impune francizatului, poate, pot deci reprezenta practici comerciale neechitabile. E greu să te pronunți dacă nu ai aceste scrisori sub ochi și dacă doar uh, judeci din auzite. Sper că v-a fost de ajutor răspunsul meu. Mulțumesc. Am uh, promis uh, și doamnei din dreapta Vă mulțumesc. Da, și eu cred că scrisorile de însoțire îi pot avantaja pe unii francizați. Sunt, mă numesc Romana Engeman, președintele, președinta Asociației Olandeze a Francizei. E clar din discuțiile din această după-amiază că franciza este un model de afaceri de succes care trebuie să continue atât pentru francizați cât și pentru francizori. Însă, în această după-amiază, reiese foarte clar că francizații mai ales cei olandezi și din uh, sectorul um, de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, au un fel de lobby. Toți vorbitorii din această după-amiază mă rog, s-a tot vorbit despre cooperare și un echilibru între cele două părți, dar eu uh, mi-aș fi dorit ca și în discuțiile din această după-amiază să mm, existe un astfel de echilibru, să nu fie doar uh, francizații uh, olandezi reprezentați în sală astăzi. Foarte bine să se vorbească despre franciză, autoreglementare, coduri, dar cred că ambele părți ar trebui respectate, atât francizații cât și francizorii dacă există un cod de etică, acesta ar trebui să se aplice atât francizaților cât și francizorilor. Codul olandez a fost făcut oarecum pe șest și ar fi trebuit să beneficieze de consimțământul uh, tuturor celor implicați, deci nu doar al francizaților, ci și al francizorilor. E clar că întreaga piață ar trebui să se înhame la această uh, chestiune, dar respectul reciproc și consimțământul tuturor sunt esențiale și uh, să nu se mai, ne mai bazăm doar pe puterea de lobby a unei părți. Had, uh... Președintele, mulțumim foarte mult pentru că am uh, alocat uh, timp dublu de vorbire. Um, cred că am auzit deja explicații suficient de detaliate despre poziția francizilor cât și a francizaților. Acum, vreți Stimată doamnă, să reacționați cu privire la cele spuse despre codul pregătit de Olanda? Am tot auzit că acest cod a fost elaborat de o echipă mică și tăcută. Dar vă asigur că această echipă a fost alcătuită din reprezentanța ai francizaților și francizorilor și uh, doamna Engeman uh, știe bine. Noi am încurajat uh, să se formeze uh, Uh, echipe uh, de fiecare parte, think tank-uri, echipe de analiză și am uh, primit contribuții de la foarte mulți oameni, am respectat însă principiul confidențialității, repet, n-am vrut ca fiecare bucățică de informație să ajungă în presă până nu era gata codul. Cred că francizorii au fost nemulțumiți de uh, calitatea muncii depuse de echipa desemnată de ei înșiși, dar să știți că pentru asta eu nu sunt responsabilă. Președintele, mulțumim, sunt convins că dialogul și discuțiile vor continua pe viitor. Comisia a dat dovadă de mare răbdare, mă bucur uh, să văd că ați stat până la sfârșit și cred că a sosit momentul să vă dăm cuvântul, ne așa, să reacționați la cele auzite și uh, o întrebare pe care aș vrea eu să vă pun este următoarea. Parlamentul European, în rezoluțiile sale, a cerut și Comisiei să examineze și să analizeze cu precădere practicile curente. Așa că vreau să vă întreb dacă s-a făcut ceva la comisie în acest sens și uh, dacă credeți că ne puteți uh, oferi informații. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la uh, DG Concurență. Luc Paperhorn. O să las cea de-a doua întrebare pentru colegul meu. Eu o să reacționez la cele auzite aici și la studiul prezentat. Am fost uh, surprins de acest studiu, care nu are uh, suficiente date, spune că nu a găsit uh, destule contracte pe care să le analizeze și apoi văd că vine cu niște concluzie ample, așa, niște recomandări, care nu văd pe ce se bazează. Dar ce e mai important de spus este că raportul, din păcate, se bazează pe o neînțelegere esențială a modului în care funcționează dreptul concurenței. Dreptul concurenței există tocmai pentru a echilibra relațiile contractuale și a preîntâmpina uh, Uh, relații sau uh, practici neloiale. Dacă se cere prea mult sau prea puțin de la o parte sau alta, dacă o parte sau alta are prea puțin profit, asta nu ține de dreptul concurenței. Doamna Broadhurst a spus că există alte legi care reglementează aceste chestiuni și așa ar și trebui să fie. Deci, așa cum spune studiul, uh, ar trebui să înțelegem că avem uh, dreptul concurenței pe de o parte și pe de cealaltă parte uh, dreptul privat și practici neloiale. Nu, nu e o concurență între cele două. Avem dreptul concurenței și dreptul consumatorilor, de pildă. Nu e același lucru. Dacă ar trebui să ne bazăm doar pe dreptul concurenței ca să rezolvăm aceste probleme, am dăuna acestui drept. să-ți sfătuiești uh, clientul sau membrii asociației să meargă în instanță ca să invoce acolo dreptul concurenței, este pur și simplu o, o prostie, îi pui să dea bani pe avocați fără să aibă vreo șansă reală de succes. Dacă s-a reziliat contractul, a încetat contractul, sau dacă ți s-a cerut o taxă prea mare, sau dacă ta, sau clauza de neconcurență este abuzivă, te duci în instanțe și spui acolo că invoci nu o practică comercială neloială, ci o prevedere din dreptul concurenței, judecătorul te va întreba pe care este problema de concurență, cum se limitează concurența prin ce invoci dumneata aici. Adică cum, nu pot intra alți uh, concurenți pe piață? De ce se limitează concurența? Pentru că ți s-au cerut ție prea multe? Și, practic, oamenii ajung să plătească onorarii foarte grase avocaților și nu își rezolvă problema. În al doilea rând, ar trebui să schimbăm uh, scopul uh, și sfera dreptului concurenței, așa cum văd că doresc unii dintre dumneavoastră. Văd că sunt unii care doresc ca dreptul concurenței să rezolve și alte probleme, inclusiv problema locurilor de muncă, relații de muncă echilibrate dezechilibre regionale, de ce nu? Până la urmă, asta însemna să diluăm și să paralizăm politica concurenței, ceea ce n-ar face decât să dăuneze IMM-urilor. În 99, când am modificat regulile, știți cine s-a opus? Francizorii și berarii. De ce? Pentru că ei au zis atunci că vor avea mai puține posibilități de a încheia contracte și că nu vor fi acoperiți de uh, excepțiile uh, pe categorii. Deci, eu repet, dreptul concurenței este un drept care e și el limitat. Și nu putem să ne așteptăm de la el să rezolve această situație. În ce privește practicile de concurență neloiale, asta e altceva și pentru asta e nevoie de mai multe date. Ce ne prezentați noastră e insuficient. Trebuie să avem o situație la nivel național și una la nivelul Uniunii, ca să știm despre ce vorbim. Și acum o să las cuvântul colegului meu, care este de la Direcția Generală de Resort. Bună ziua! Lucrez la Direcția Generală Piața Internă și mă ocup tocmai de B2B, partea de business to business. În ultimii doi ani să știți că ne-am concentrat pe practici neloiale în uh, lanțul de aprovizionare cu alimente și cred că pot face niște paralele cu ce s-a discutat astăzi aici. Pot uh, să fac niște observații cu privire la franciză. Cred însă că cauza principală este cam aceeași cu cea din sectorul alimentar. Există multe dezechilibre, multe practici neloiale și, din păcate, există o reticență în a vorbi despre aceste practici neloiale. Însă ce am constatat noi pe partea alimentară este că inițiativele private, individuale, dau roade. Este, sigur, dificil, drumul e lung până când uh, reușești să culegi roadele, dar ele chiar funcționează. Ce trebuie înțeles este că procesul acesta e bilateral și nu se poate uh, Uh, reglementa printr-un cod unilateral. Viziunea pe care o aveți dumneavoastră în Olanda de proces bilateral este una constructivă și foarte bună. Deci chiar vă dorim succes, sper să reușiți uh, și cred că abordarea dumneavoastră este cea indicată, anume să implicăm uh, ambele părți, ambele tabere. Și este foarte important uh, ca și francizații să se organizeze, nu doar la nivel național, ci poate chiar la nivel de uniune, ca să aibă o voce suficient de puternică. În al doilea rând, în ce privește piața internă, pentru că s-a tot vorbit despre uh, uh faptul că din cauza că nu s-a dezvoltat suficient de sănătos această relație de franciză, e afectată piața internă. Uh, E bine, eu nu am văzut foarte multe uh, dovezi, foarte multe mm, aspecte despre faptul că franciza este totuși un model de afaceri transfrontalier. Nu s-a prea menționat acest lucru. Am auzit uh, pe partea alimentară faptul că toate aceste multinaționale au foarte multe filiale și Practic, relațiile contractuale se desfășoară la nivel național, nu transfrontalier. Majoritatea problemelor discutate aici sunt probleme de nivel național, intern. Deci, dacă este să aplicăm principiul subsidiarității, ar trebui să fim foarte precauți când vorbim despre reglementarea pieței interne, pieței europene. Însă, dacă într-adevăr există riscul ca piața internă să fie afectată, sigur că trebuie să uh, luăm măsuri. Însă o reglementare mai uh, bună nu este neapărat o reglementare mai dură sau mai puternică. Eu nu vreau să judec uh, studiul pe baza concluziilor prezentate, însă deocamdată pot să zic că acest studiu nu prezintă în suficient detaliu elementele transfrontaliere, deci nu vorbește despre piața transfrontalieră. Președintele, vă repet uh, întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme. Am spus că Parlamentul a dat mai multe rezoluții prin care am cerut Comisiei să facă un studiu, dumneavoastră și vă să faceți acest studiu, deci, și să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră în ce privește franciza. Acum ne criticați studiul făcut de noi. Dumneavoastră, pe ce vă bazați? Uh, ce materiale puteți furniza ca să fim mai bine informați, să avem un raport mai complet? Păi, în primul rând, e vorba de stabilirea de priorități. Noi avem trei oameni, trei colegi care lucrează la aceste practici și să știți că în ultimii doi ani am concentrat pe lanțul de aprovizionare cu alimente. Raportul nostru a fost uh, publicat în ianuarie anul acesta. Am publicat un raport foarte complet, uh, am inclus toate statele membre, am analizat cadrul lor de reglementare și am uh, făcut câteva recomandări acolo. Acum trebuie să abordăm poate și alte domenii, trebuie însă să vedem cum ne putem folosi resursele cel mai eficient. Există foarte multe sectoare, foarte multe părți interesate, uh, multe practici ce trebuie investigate. Va trebui să vedem uh, pe ce ne concentrăm, care va fi prioritatea. Însă avem o bază de lucru, avem o bază de pornire și putem, desigur, să vedem ce ar trebui să generăm noi ca material, ca date pentru dumneavoastră. Dacă îmi dați voie să mai dau și eu ceva. Din contactul cu alte sectoare vă pot spune pentru că cineva a zis mai devreme să nu uh, venim cu abordări sectoriale, ei bine, să știți că sunt de acord. Problema um, echilibrului de putere în relațiile contractuale se regăsește și în alte sectoare, să știți. De pildă, uh, relațiile cu berarii care își transferă marca. Uh, nu se transferă, de fapt, know-how-ul, nu uh, se uh, cunosc exact condițiile în care își vor desfășura activitatea francizații. Deci există într-adevăr o problemă comună pentru mai multe sectoare. Dacă vedem franciza ca o problemă ce ține de dreptul concurenței, așa cum văd că încearcă acest studiu, în ultimii 10 ani, să știți că au fost foarte puține cazuri ce au uh, ajuns în instanță și cred că majoritatea au fost pe acele restricții um, dure uh, pe care francizorii le-au impus francizaților, printre care și uh, prețul, prețul uh, maxim pe care îl pot cere. Cred că ideea este însă să nu, avem, să nu venim noi cu măsuri uh, foarte specifice care să uh, excludă franciza din dreptul concurenței. Președintele, um, da, este clar nevoie de mai multe discuții, va trebui să uh, lucrăm pas cu pas. Pe de-o parte, înțeleg că nu ar trebui să avem uh, reglementări specifice în ce privește dreptul concurenței și franciza. Pe de altă parte, nici nu ar trebui să facem absolut nimic, pentru că situația e, e ok așa cum este. Pe păi mine nu mă ajutați prea mult. Aș prefera să-mi spuneți, uh, vom uh, da curs solicitărilor Parlamentului prin rezoluțiile pe care le-a înaintat și vom examina, vom investiga situația și uh, vom, vă vom ajuta cu aceste informații pe care vi le pune la dispoziție. Acesta e răspunsul pe care îl așteptăm. Dacă nu o să-mi ziceți să nu facem nimic, să nu facem nimic pentru franciză, nu mi se pare că veniți cu răspunsul cel mai dezirabil. Uh, domnule președinte, ceea ce spunea colegul și spun și eu este că problema practicilor concurenței neloiale nu, în franciză nu ține de dreptul concurenței doar. Dar dacă noastră vreți să reglementați în Uniunea Europeană, întrebarea imediată ar fi de ce trebuie să facem o reglementare la nivel european? Care este uh, ponderea elementului transfrontalier? De ce să nu lăsăm asta în sarcina statelor membre? Dacă avem dovezi că aceasta este o problemă ce afectează piața internă, ce se întâmplă la scară comunitară, atunci da, deci, dacă e vorba nu doar de Olanda, ci este o chestiune ce trebuie reglementată la nivel european, atunci suntem de acord. Președintele. Păi, tocmai de asta noi, Parlamentul European, am cerut Comisiei Europene să analizeze acest sector, lucru pe care nu l-ați făcut din cauza că nu aveți resurse, îmi ziceți. Eu uh, încerc să nu trag uh, concluzii anticipate, nu vreau să mă grăbesc, uh, cu judecata, dar mi se pare totuși că mm, răspunsul acesta așa de uh, puțin elegant pe care mi l-ați dat, cum că nu avem suficiente date și că nu are rost să ne mai aplecăm aceste, asupra acestui sector, nu mă mulțumește. Dar, oricum, uh, cred că s-au spus destule, nu mai dau cuvântul nimănui pentru că am depășit cu mult timpul la local. Dacă vreți, puteți discuta individual după. Închei spunând că vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuție și ca raportor, pe viitor, voi încerca să fiu cât mai echilibrat posibil, să țin seamă de toate opiniile exprimate de toate părțile. Deocamdată încă nu mi-am format opinia cu privire la ce ar trebui să facem sau să nu facem, așa cum văd că și Comisia uh, crede, dar voi analiza diversele opțiuni și voi continua să mă consult cu experții și diversele organizații, cu Federația Francizorilor, dar și cu cei care au experiență practică și, bineînțeles, cu proprii noștri cercetători. Voi consulta încă o dată pe toată lumea, la nivel bilateral, astfel încât uh, să fiți sigur că veți fi inclus în, inclus în raport. Oricum, raportul va fi unul scurt, concis, după care oricum veți avea ocazia să depuneți amendamente. Dar oricum este un proces care va dura, o să avem timp suficient la dispoziție și sper să vă revăd pe cât mai mulți dintre dumneavoastră și să ajungem la un text care chiar să contribuie la acel spirit în care este elaborat și codul Olandei. Spiritul cooperării, conlucrării, și, bineînțeles, ideea de a accepta cât de importantă este franciza, de a consolida piața, de a învăța din trecut. Așadar, astea fiind zise, încă o dată mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc uh, pentru prezența în această după masă, cred că e începutul unui proces lung.